diretta streaming della riunione pubblica della Commissione di oggi. Ricordo che... Vă reamintesc că de la orele 18 la orele 18 și jumătate pentru pregătirea delegației pentru Grecia din data de 27 până 29 aprilie va se desfășura audiere unor uh, funcționari ai OLAF cu ușile închise. Deci vor putea rămâne doar deputații și membrii secretariatului. Toți ceilalți vor trebui să părăsească sala la orele 18. Procesul verbal al reuniunii din 15-16 uh, martie 2010 a fost trimis prin e-mail pe data de 7 aprilie. Și trecem uh, direct la punctul 4 al ordinii de zi cu raportul special numărul 18 per 2009 al Curții de Conturi Europene, eficacitatea sprijinului acordat prin FED pentru integrarea economică regională în Africa de Est și în Africa de Vest. La parola Dăm cuvântul reprezentantului Curții de Conturi, domnul Ian Kinst. Prezentă? Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnilor și domnilor. În primul rând, vă mulțumesc pentru ocazia de a face aici o prezentare succintă a raportului special al Curții de conturi numărul 18-2009 privind eficacitatea sprijinului EDF pentru regiunea Africa de Est și Africa de Vest. Domnul Stes, raportorul, prezintă un sumar foarte bun privind observațiile curții, recomandări, concluzii, așa că eu nu voi face decât câteva observații specifice. Acest sprijin de Fed pentru integrare regională economică în cele două regiuni nu a fost decât în parte cu una de succes dintr-o serie de motive. Unul dintre aceste motive se referă uh, nu intră în uh, controlul comisiei, uh, în special faptul că există mai multe organizații regionale care au diferite mandate, care cumva se suprapun. În ceea ce privește răspunsul comisiei prin recomandarea numărul 1 a curții, uh, Curtea de Conturi recunoaște în aliniatul 67 raportului importanța dialogului, un principiu fundamental al acordului de la Cotonou. Conform curții, un dialog mai eficace nu exclude, este chiar necesar, o poziție clară și fermă din partea curții pentru a se asigura condiții, uh, într-adevăr, uh, bune pentru acest sprijin Fed. Vreau să vă reamintesc că acordul la Cotonou permite comisiei sau uh, dă comisiei singura răspunderea unică de a lua decizii de natură financiară și de a răspunde privind implementarea acestor instrumente. Noi recomandăm o mai mare coerență între intervențiile Comisiei și ceea ce se întâmplă la regi- nivel regional și național, având în vedere că, în vedere că acum principalul blocaj se regăsește la nivel național, uh, pentru că acolo acordurile regionale nu uh, sunt uh, implementat așa cum trebuie. Comisia a promis în răspunsul său să uh, preia acest subiect uh, în planul de mijloc de mandat uh, din strategia, de a 10 strategie um, Fed, însă un astfel de document nu conține de fapt nicio Uh, referire uh, directă la integrarea regională. În sfârșit, mă refer aici la cifre și la sume. Este vorba până la urmă de 1,8 miliarde de euro pentru programul al 9-lea uh, și, nu, 900 milioane și dublul pentru al 10-a. Este foarte clar că această sumă a fost motivată de o anticipare din partea uh, acordurilor de parteneriat economic cu țările ACP. Considerăm însă că lucrurile nu se vor întâmpla așa cum s-a planificat. Totuși, această creștere substanțială poate să ducă la riscuri la fel de substanțiale, având în vedere capacitatea slabă de absorție a organizațiilor regionale. În sfârșit, exprim aprecierea curții pentru că, faptul, pentru că, virgulă, Comisia a luat în considerare toate recomandările noastre. Vă mulțumesc. Grazie a lei, signor Kinst. Mulțumim, domnule Kinst. Am uh, aflat că domnul Stas, ba Stas, nu, e de fa- nu poate fi de față pentru că este bolnav, deci, de acord cu secretariatul, cred că e bine să amânăm pentru următoarea reuniune o discuție cu domnul Stas, ca să poată lua cuvântul în calitate de raportor și să poată să adauge ceva la cele spuse de reprezentant al Curții de Conturi. Doamna Gresle are cuvântul. Vă mulțumesc. Mulțumim, îi dorim colegului Stas în sănătoșire grabnică Uh, așteptăm și uh, reacțiile sale la acest uh, din urmă raport care a fost prezentat, pentru că aceste observații încă lipsesc. Vreau să întreb Curtea de Conturi dacă următor, următor lucru, și anume, Fondul European pentru Dezvoltare este gestionat de Comisie în numele statelor membre noi, din partea Comisiei eh, Cont, avem doar o influență limitată asupra acestor fonduri. Eh, acum observăm că eh, acest fond prezintă alte rezultate decât, decât cele pe care le vedem uh, în legătură cu executarea altor fonduri pentru ajutor și asistență internațională. Vreau să întreb dacă există altă metodologie de uh, utilizare a, acest ban a acestor bani, uh, o altă metodologie de redactare a bugetului pentru acest fond european pentru dezvoltare? Vă, vă spun de ce, pentru că uh, am, am avea înțelegere dacă, de exemplu, statele membre ar considera că anumite uh, teme, subiecte ar uh, constitui o prioritate politică, dar trebuie și noi să știm acest uh, lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gresle. Dacă reprezentantul Curții de Conturi dorește să răspundă acum? Maybe I will ask for all questions and I will... Da, o să ascult toate întrebările și apoi o să răspund. Mulțumesc. Mulțumesc, care cuvântul doamna Ayala Sender. Señor sí, presidente. Sí, yo querría preguntarle, bueno, agradecerle al señor Kins, desde luego su... Mulțumesc. Mulțumesc domnului Kins pentru prezentarea făcută și vreau să uh, urez sătășire uh, grabnică domnului Stars. Sunt membra Comisiei TRAN, de asemenea, și având în vedere toate rapoartele care ne provin de la Curtea de conturi, aș putea să spun că singurul sector în care am putut într-adevăr să verificăm uh, că există o abordare regională sau cel puțin supranațională, e bine, este singurul sector unde am putut să facem acest lucru. Mă refer la Africa și sectorul transporturilor. Poate că domnul Kins poate să ne dea mai multe detalii în acest sens. Uh, este practic și un lucru bun, un aspect pozitiv și poate că ar putea să fie da, învățat și în alte părți. Mulțumesc! Sunt, dacă nu sunt alte întrebări, dau cuvântul reprezentantului Curții de Conturi, vă rog. Prego, signor Kinst. domnule Kinst, vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Well, concerning the first question... Mulțumesc. Ce privește prima întrebare a doamnei Grasle, nu era vorba de bugetizarea Fed, ci pur și simplu o, un control mai bun al cheltuielilor de la buget. Curtea, în anumărate rânduri, a și-a exprimat sprijinul pentru această abordare a bugetizării, însă nu se leagă direct de aspectul evocat. Problemele din acest raport sunt legate mai mult de anumite lucruri care merg dincolo de capacitatea noastră de control control. E vorba de o situație complexă cu mai multe eh, fațete, pentru că e vorba de mai multe organizații regionale și așa mai departe. Însă aspectele regionale ale cooperării nu apar așa cum trebuie în raport. Am eh, văzut acest lucru și nici nu se trans- traduc în ceva la nivel național. Mai sunt și alte probleme cu acest raport. E vorba de acea uh, capacitate de absorpție a organizațiilor, uh, termenele care nu sunt respectate și uh, au existat și proiecte încumulate de succes, dar și altele care nu s-au bucurat de, de succes. Uh, și procentul este de fapt unul foarte prost, numai procente au trecut de e, acest hop, restul nu a avut o calitate suficientă, deci rezultatele nu sunt foarte bune. Deci, nu cred că problemele identificate aici, la, regiunea, la comunicarea regională, sunt legate în mod direct de faptul că Fed ar fi, a finanțat aceste programe și proiecte. Nu, aceasta, nu, nu este un aspect relevant uh, aici, în această discuție. Uh, uh, Ceea ce privește întrebarea domnului Ayala, Da. Deci, întrebarea doamnei Ayala. Cred că am abordat deja acest aspect la aliatul 22 din raport. Este vorba de chestiunea uh, transporturilor în strategia regională și în uh, strategia comună Africa-UE. Iată răspunsul meu. Vă mulțumesc. Mulțumesc, a cerut cuvântul domnul Queens, director uh, din partea Comisiei Europene și îi dau imediat cuvântul, vă rog, domnule. Um, thank you very much. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă reamintesc faptul că integrarea regională și susținerea noastră pentru integrarea regională este probabil uh, cel mai complex dintre programele A pe care le gestionăm. Deci implementarea poate fi problematică, uneori și mai uh, înceată, mai lentă decât uh, cea a programelor naționale, din mai multe motive. Odată avem o, o diversitate mare de state participante cu interese diferite și acum, așa cum reprezentantul Curții de Conturi a arătat foarte corect, există și suprapuneri uh, în ce privește uh, organizațiile, mandatele organizațiilor, uh, suprapuneri geografice. Apoi sunt multe organizații care au o capacitate de gestionare și de absorție destul de slabe. Acum, Comisia a salutat acest raport și așa cum a spus și arăt, arătat și domnul Kinst, am acceptat majoritatea recomandărilor și acolo unde nu am acceptat recomandările, acolo este vorba de niște aspecte tehnice și nu de chestiuni de substanță. Suntem de acord, de exemplu, că avem nevoie de un dialog mai eficace. Misiunile de la sfârșitul lui 2008 și începutul lui 2009, de exemplu, au arătat că eh, până la urmă întâlnirile una cu fiecare dintre regiune eh, au au dus la câteva rezultate, cum a fost, de exemplu, declarația de la Lusaka și eh, declarația de la Buja pentru Africa de Vest, însă ele nu au arătat decât că există nevoia în aceste regiuni de a stabila, stabili un calendar pentru integrare regională, așa cum există nevoie și pentru un, eh, realizarea unui calendar privind uh, sprijinul pe care noi putem acorda prin al 10-lea uh, FED. Vă mai dau un exemplu. Anul trecut am uh, adus la aceeași masă toți ministrii transporturilor din, uh, din uh, regiune uh, Eh, regiunea de vest, unde am eh, semnat eh, până la urmă o declarație, declarația de la Burkina Faso, ehm, care, lucru care poate fi dumneavoastră nu vi se pare foarte important, dar pentru Africa de Vest este o, o chestiune extrem de importantă. Important este și faptul că a fost tratată problema deosebit de spinoasă a rețelei de căi de comunicație rutiere în regiune. Apoi, uh, în ce privește rapoartele interimare la mijloc de mandat, trebuie să ne asigurăm că există o coerență între ceea ce facem în plan național și ceea ce se face în plan regional. Aș sublinea că uh, Comisia s-a angajat ca uh, aceste chestiuni să se, uh, ca de exemplu evaluările uh, la, mijloc, uh, la mijlocul perioadei de referință se facă nu numai pe plan național, ci și pe plan regional. În ce privește documentele la care a făcut referire domnule Crinș și care încă s-ar afla în lucru, mă voi ocupa de această chestiune. Și în al treilea rând, în ce privește creșterea numărului programelor regionale, o dublare chiar în uh, uh, cadrul celui de-al 10-lea Fed, într-adevăr, este vorba de o creștere mare, dar, uh, dar această creștere se justifică prin nevoia de a accelera ritmul măsurilor pe care vrem să le luăm în regiune. În ce privește Africa de Est, dialogul a fost realizat între principalele organizații regionale, Comisia Africei de Est, Comisia și uh, o a treia organizație prin care s-a ajuns și la o negociere tripartită, la un dialog uh, în care s-au formulat uh, multe propuneri pentru o integrare mai profundă în Africa de răsărit. În ce privește Africa de Vest, avem PABED, Uh, un program pentru dezvoltarea unor acorduri de parteneriat. Aici, la baza uh, tuturor măsurilor, stă un, uh, un calendar de programe regionale care trebuie respectat. În Africa de Vest, deocamdată doar 1% din fonduri sunt deja angajate. În Africa de Est, unde lucrurile s-au îmbunătățit foarte mult de la vizita curții de conturi încoace, avem deja angajate 20% din uh, fonduri. În uh, final, aș spune că salutăm încă o dată acest uh, raport Eh, raport pe care l-am dezbătut eh, cu reprezentanții ambelor regiuni. Eh, ambele, reprezentanții ambelor regiuni au spus că sunt conștiente de poziția și au luat act de poziția a Curții de Conturi, deci în această chestiune cu siguranță că vom mai reveni. Mulțumesc! Mulțumim reprezentantului Comisiei. Vă rog, Dogar. Mulțumesc. O scurtă întrebare pe care aș dori să adresez reprezentantului Comisiei. Uh, citind rapoartele speciale ale Curții de Conturi, uh, avem impresia de fiecare dată că la ajutorul extern, așa cum am criticat-o și în raportul de descărcare de gestiune, apar foarte multe greșeli. Greșelile sunt uh, și explicabile chiar în declarația noastră spuneți că există o problemă în ce privește gestiunea, gestionarea fondurilor și absorpția fondurilor. Acest lucru pe mine nu mă surprinde la, în cazul acestor strate. Și atunci mă întreb cum evaluează Comisia înainte de, de pregătirea acestor, elaborarea acestor programe, cum evaluează Comisia capacitatea de gestionare și absorție acestor țări beneficiare? Asta aș vrea să știu. Mulțumesc doamna Gressler. Mulțumesc. Trebuie să spun că nu înțeleg uh, critica curții de conturi, pentru că uh, această critică uh, pare să releve, în primul rând, greșeli de coordonare la nivelul comisiei. Da? pentru mine o astfel de critică este penibilă, pentru că până la urmă trebuie să uh, realizăm un serviciu de acțiune de externă în, în scurt timp. Acum, sigur că avem deja o structură pentru, pentru ajutorul pentru dezvoltare, dar acum, iată, se observă atâtea suprapuneri în acest domeniu și de aceea vă întreb ce fac delegațiile și ce face centrala în această privință, pentru că delegațiile, delegațiile au fost dotate cu foarte mult personal anul, uh, în anii trecuți. Din 2000 încoace, delegațiile au, fost, uh, au, au avut o creștere a personalului de peste 100%. Și în condițiile acestea mă îndoiesc că această mare antrepriză mai are o, o, o viziune și o conducere și o direcție în care se deplasează. Deci vreau să știu care sunt. care sunt concluziile pe care Comisia l-a tras în legătură cu relația sa cu, cu delegațiile care ar fi de dorit să nu coopereze numai cu Comisia, ci și îi ci ele între ele, pentru că și șefii delegațiilor trebuie să poată negocia direct unii cu ceilalți. Ce se întâmplă de fapt? Nu știe dreapta ce face stânga? Sau... Eh, nu, nu, nu mă imaginez cum, cum eh, decurg lucrurile. Foarte puținele rapoarte pe care le primim din partea delegațiilor, și într-adevăr sunt foarte puține, eh, sunt foarte, foarte ciudate. Se spune, de exemplu, se spune, de exemplu, că 40% uh, din, dintre europenii care participă la, la delegații uh, nu sunt prezenți la lucru sau că uh, delegații europeni la, la aceste foruri nu sunt prezenți timp de 40, 40% din timpul lor de lucru. Eh, orice solicitare de, de informare pe care noi am transmis-o până acum a fost eh, și a găsit răspunsul cu niște formulări foarte vagi și, și care sună frumos, dar vreau să știu care sunt consecințele concrete pe care dumneavoastră eh, le-ați tras și dacă nu, nu există astfel de consecințe, atunci poate noi trebuie să, să tragem niște consecințe din, din această situație. Mulțumesc. Grazie, onorevole Ayala Sender. Mulțumesc doamna Ayala Sender are din nou cuvântul acum. Președinte, si eu Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să insist asupra unor aspecte evocate deja și m-aș adresa acum Comisiei. În primul rând îi mulțumesc uh, reprezentantului Comisiei pentru că ne-a dat niște informații mm, ceea ce privește acordurile transnaționale în sector. Am vorbit despre am, vorbit, am auzit despre declarația de la Burkina Faso și mergem pe calea armonizării. Foarte bine, însă aș vrea să știu care este rolul comisiei mai exact. Va exista oare vreun sistem uh, pentru cooperarea regională? Un nou sistem? Cum comisia va sprijini de fapt și va garanta până la urmă implementarea acestor declarații și acorduri. Apoi, Comisia a vorbit despre staff și personal, bineînțeles, un aspect foarte important, uh, personalul delegațiilor care trebuie să fie formați uh, așa cum trebuie. Aș vrea să știu însă în ce măsură acești oameni au fost într-adevăr formați și pregătiți pentru această nouă abordare și acest nou sistem preconizat, ca să nu există iarăși suprapuneri. La replica de... Mulțumesc și în încheiere are cuvântul reprezentantul, reprezentantul Comisiei. Mulțumesc. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare legată de măsurile preconizate de comisie pentru o bună gestionare sau management al programelor. Avem un sistem folosit pe scară largă în ce privește programele regionale. Se semnează un acord de contribuție cu organizațiile regionale vizate. Nu finanțăm direct un proiect, ci contribuim la bugetul organizațiilor respective. Ca ele, la rândul lor, să poată să-și financeze activitățile conform propriilor lor proceduri și nu să folosească procedurile noastre aceste tipuri de acorduri se aseamănă cu cele pe care le-am semnat cu Banca Mondială și cu Națiunile Unite. Însă, înainte de acest lucru, uh, Trebuie să ne asigurăm că aceste organizații sunt capabile să gestioneze fondurile noastre așa cum trebuie. Și în orice caz, în toate cazurile, noi condiționăm aceste acorduri de uh, contribuții uh, uh, de un audit instituțional care ia în calcul o serie de aspecte legate de finanțarea uh, și managementul uh, acestor fonduri, uh, licitații uh, și așa mai departe. Și apoi, după acest audit, audit uh, sau în funcție de rezultatul acestuia putem să dăm undă verde și nu, sau nu. Uh, toate organizațiile regionale din Africa de Est și Vest sunt uh, vizate și acolo am obținut diferite rezultate. După acest prim audit mai urmează unul după trei ani, un fel de bilanț în care se văd care sunt punctele slabe, punctele forte și așa mai departe. Și iar Comesa, din experiența noastră, în ambele părți ale Africii vizate, este cea mai puternică organizație și mai uh, bună în acest sens. Lucrăm cu ei din 1997, din 2007, pardon, iar la celălalt capăt al spectrului, SADEC. Uh, acum câțiva ani am văzut că era imposibil să semnăm vreun acord cu ei, erau pur și simplu incompetenți. Ei nu au capacitatea de a face proiecte așa cum înțelegem noi. Apoi sunt organizații uh, ECOS, UMO și așa mai departe, cu care am semnat acorduri de contribuție, însă s-au pus anumite condiții legate de managementul financiar, uh, mai ales uh, achizițiile publice. Însă am observat și aspecte mai puțin strălucite și aceasta evaluând diferite organizații care, cu care lucrăm în general. Înainte însă de orice cooperare, ne asigurăm că există anumite condiții îndeplinite. În ceea ce privește delegațiile, organizațiile acestea regionale sunt complexe, au mai multe aspecte și uh, este clar că delegațiile în diferitele țări trebuie să gestioneze o serie de mm, programe la diverse niveluri. Și asta este ne pune o anumită problemă. Ne-am dat seama că nu ne-am coordonat suficient între diferitele delegații și încercăm să facem ceva în acest sens. Cerem delegațiilor în programe regionale să transmită un raport, pardon, un raport odată la șase luni, care să participe apoi la uh, raportul general consolidat și încercăm să extindem uh, sistemul nostru de monitorizare uh, externă la aceste programe regionale și încercăm să întărim echipele acolo unde putem. Știți foarte bine că uh, situația nu este simplă, s-ar putea să ne izbim de anumite obstacole, însă încercăm să facem acest lucru. Ceea ce privește acel, acea rată de absenteism de 40%, nu pot să spun nimic, n-am mai auzit-o până acum. Mi se pare destul de mare acest procent. Tot ce pot să vă spun este că în ultimii 12 luni uh, staful nostru a beneficiat de aproximativ două luni de concediu, cam 10 zile de formare. De fapt, sunt țintele pe care noi ni le-am propus când vine vorba de training și de formare și bineînțeles că avem misiuni atât la sediile principale, headquarters, cât și în alte orașe, în țări. Uh, nu știu eu acum detalii, dar m-aș mira să avem acel 40% absentei sau lipsă de la serviciu. Bineînțeles că îmi iau angajamentul să analizez situația și să văd ce se întâmplă cu aceste delegații. Trebuie să le întărim, să le consolidăm când vine vorba de resursele umane. Vă mulțumesc. Brevemente, perché dobbiamo passare all'altro punto. Bine, foarte pe scurt, eh, doamna Gresle. Cifra o regăsiți într-un document al Comisiei privind delegația uh, din 2008 uh, cu Parlamentul European. Mi-am am păstrat și varianta pe 2007 și cu plăcere vă pun la dispoziție acest material. Pasiamo al... Președintele, mulțumesc acum trecem la punctul numărul 5 al, al ordinii de zi, o discuție comună privitoare la punctul 5 și 6, de fapt, pute, inclusiv 7, deci punctele 5, 6, 7 privitoare la serviciul european pentru acțiune externă. Și la acest punct de pe ordinea de zi dau cuvântul doamnei Gresle. Mulțumesc. Uh, vorbesc aici în calitate de uh, uh, raportare a Comisiei Bugetare. Vreau să vă rog încă de pe acum să recunoașteți că și Comisia Cont este foarte importantă în uh, chestiunea acestui dosar și de aceea ar trebui să participe și ea la acest uh, raport. Uh, se pare că președinția spaniolă va prezenta astăzi, sau a prezentat deja astăzi, o propunere de compromis la propunerea Ashton, Uh, propunerea Ashton am primit-o deja în mod uh, oficial, dar uh, propunerea președinției spaniole deocamdată o deținem doar în variantă neoficială. Vreau să vă fac o primă evaluare atât a propunerii Ashton cât și a propunerii de compromis. Vreau să atrag mai întâi atenția că există patru dosare distincte în acest sector. Primul dosar care vizează actul de înființare al Serviciului pentru Acțiuni de Externe. Aici ne aflăm în starea de audieri. Apoi, uh, ordinea, uh, uh, regulile bugetare, apoi în al, al treilea rând personalul și în al patrulea rând bugetul propriu-zis. Deci în ultimele trei dosare suntem for de codecizie și cu o astfel de Uh, participare uh, prescrisă a Parlamentului European, mă întreb ce se întâmplă de fapt, pentru că nimeni nu vorbește cu noi. Ceea ce avem deocamdată din partea doamnei Ashton este o propunere uh, care din punct de vedere al controlului bugetar este extrem de problematică, pentru că amestecă foarte multe competențe. Deci este o, o întrepătrundere și întrătăiere de foarte multe competențe și sarcini și atribuție. Deci, practic, se imaginează un serviciu de acțiune externe al Uniunii care este în afara Comisiei Europene. Această problemă, ă, această situație ne creează foarte multe probleme juridice, dar și de contabilitate și de, care țin de personalul care ar urma să fie angajat de acest serviciu și de aceea vreau să rog foarte mult, să vă rog foarte mult să țineți cont de faptul că dacă Serviciul pentru Acțiune Externă ar, ar fi uh, uh încadrat în Comisia Europeană, atunci nu am avea aceste, toate aceste probleme. Altminteri, vom avea probleme cu competențele noastre, pentru că vom avea uh, vom avea situația unui șef de delegație a Comisiei Europene care într-un stat terț va dispune uh, cheltuirea unor bani uh, care va fi angajatul Comisiei, dar de fapt uh, va fi subordonat uh, și uh, Serviciul de Acțiune Externă. Deci nu este foarte clar uh, dacă, care ar fi competențele în acest caz. Pe de altă parte, tratatul deocamdată prevede foarte clare competențe pentru comisie. Deci, serviciul uh, de acțiune uh, uh, externă dorește se dorește să poată emite și să, să, ordoneze, să ordone credite și să, să ordone cheltuieli în mod direct. În același timp, însă, Comisia este răspunzătoare din punct de vedere formal uh, pentru gestionarea acestor fonduri și atunci mă întreb cum pot să trag eu la răspundere Comisia pentru niște chestiuni în care au decis alți oameni decât cei de la Comisie. Încă o dată, problema asta este foarte, foarte spinoasă pentru uh, Comisia de Control Bugetar și pentru Comisia Bugetară. Yeah? Uh, s-a introdus chiar un termen de referință nou, conflictul de priorități. Uh, noi ca și controlori ai bugetului uh, actual, trebuie să fim foarte strecți și severi în această chestiune pentru noi este absolut uh, problematic să nu putem nici măcar să, să, să controlăm uh, prin intermediul reprezentanților speciali uh, modul de gestiune al, al sumelor care urma să fie cheltuite prin acest serviciu de acțiune externă. De aceea, încă o dată, pledez foarte insistent pe lângă modelul care include serviciul în structurile comisiei. Acum, în ce privește uh, în ce privește poziția de compromis a Consiliului, trebuie să recunosc că, de fapt, Consiliul se depărtează și mai mult de poziția Parlamentului decât propunerea inițială. În documentul președinției spaniole sunt enumerate și serviciile și departamentele, compartimentele care ar urma să facă parte din serviciu de acțiune externă acestea ar urma să fie coordonate de un fel de comitet, comisie de coordonare, comitet de coordonare, care ar fi uh, organizată în cadrul o, comisiei, dar ca o organizație uh, de sine stătătoare sui generis, de genul OLAF. Uh, numai că aici iar apare problema deosebit de spinoasă a personalului, pentru că, eh, iată, o treime din personalul calificat și de conducere ar, ar urma să fie eh, distribuit pe statele membre. Și, și nu va fi clar statutul acestor persoane. Vor fi diplomați sau nu vor fi diplomați. Eh, deci comisia, comisia are în principiu drept să facă selecția acestui personal, personal dar nu știm care va fi statutul personalului. În Comisia de Coordonare, în acest steering committee, vom aștepta toate propunerile, inclusiv propunerile pentru nou statut al personalului, care uh, va fi uh, elaborat uh, în formă de proiect uh, până la începutul lui iunie. Atunci vom începe dezbaterile cu Uh, dezbaterile cu sindicatele și, și doar apoi vom putea să, uh, spunem uh, un, să vă dăm un răspuns clar. Deocamdată foarte clar este un singur lucru că, din punct de vedere al controlului bugetar, ne facem foarte, foarte mari probleme dacă nu vor exista aceste competențe foarte distincte și dacă vom încurca diferite competențe și sarcini între instituții. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul raportorului pentru punctul 5, anume domnului Ivailo Calfin. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. În acest uh, prim schimb de vedere vreau să susțin uh, comentariile făcute de doamna Gresle și putem face încă mai mult decât atât. E adevărat că ideea de a înființa un organism sui generis în Uniunea Europeană creează noi probleme din punct de vedere al procedurilor bugetare și al bugetului în general al Uniunii Europene, pentru că, după cum a spus doamna Gresle deja, nu avem uh, mecanisme la dispoziție pentru a putea planifica, implementa, controla, așa cum se cuvine, utilizarea resurselor publice de către un asemenea organism. Deci avem două opțiuni. Una, să încercăm să cuplăm acest serviciu de acțiune externă la unul din uh, uh, mecanismele deja existente. Asta e propunerea doamnei Gresle și, de asemenea, propunerea documentului domnului Brock și Verhofstadt și eu cred că ar fi o soluție bună. Dacă Consiliul va fi de acord. Deși cred că uh, ar exista și oponența unei asemenea abordări și dacă Consiliul nu va fi de acord și dacă acest serviciu de acțiune externă nu poate fi înființat cu utilizarea mecanismelor uh, unor alte organisme deja existente, asta ar însemna că trebuie să înființăm un mecanism foarte detaliat care să corespundă funcțiilor acestei instituții. Când vorbim despre abordările uh, față de, această, de acest nou organism din punct de vedere al Comisiei noastre, trebuie să ne gândim la aplicarea mai multor principii, uh, cum ar fi cele responsabilității, uh, transparența, eficiența, de asemenea, trebuie luate în considerare și cea mai mare problemă creată cu acest caracter sui generis al Serviciului de Acțiune Externă izvorăște din faptul că ar, am întâmpinat multe dificultăți pentru a dis, face o distinție clară între răspunderile Comisiei Europene și cele ale eh, Serviciului de Acțiune Externă. Avem un număr de documente la dispoziție, inclusiv cele elaborate de uh, doamna Ashton, câteva documente provenind de la uh, europarlamentar și așa mai departe, dar până acum nu avem încă o distinție clară uh, a răspunderilor celor două instituții, între răspunderile celor două instituții și mă tem că orice am face, or, or, în oricâte detalii am intra, Parlamentul până la urmă nu va reuși să își facă o imagine clară a distinției între răspunderile acestea despre care vorbeam, ceea ce va duce la probleme când uh, va fi vorba de controlul bugetului acestei uh, instituții. Uh, de aceea cred că trebuie să ne concentrăm pe elementele mecanismelor concrete pe care se creează coordonare în, la două niveluri. Primul rând, o coordonare între Serviciul de Acțiune Externă și Comisia Europeană, deoarece, după cum se menționează în aceste documente, ideea ar fi că va fi o diviziune orizontală a responsabilităților din punct de vedere al bugetului, deci în general planificarea se va face de Comisia Europeană și implementarea bugetului deci, vorbitorul se contrazice, planning-ul se va face de către uh, serviciul de acțiune și uh, uh, cealaltă parte se face de către Comisia Europeană. Dar mi-e teamă că atunci când vom dori să decelăm uh, responsabilitățile la planificare și implementare, ne vom uh, lovi de dificultăți pentru că situația va fi uh, neclară. Nu se știe exact cine ce răspundere va avea. Deci va trebui să ne concentrăm pe mecanismele de coordonare inclusiv luarea de inițiative, modul în care sunt luate deciziile reprezentarea în fața Parlamentului European în legătură cu planificarea și implementarea politicilor europene de acțiune externă. A doua linie de coordonare trebuie să se afle în cadrul Comisiei și, sigur, se pare că e o problemă care nu este legată direct de înființarea Serviciului de Acțiune Externă, dar când vorbim de o restructurare a întregului buget și a răspunderii bugetare, trebuie să luăm în considerare, de asemenea, coordonarea dintre vicepreședintele Comisiei și comisarii, comisarii care uh, conlucrează în acest domeniu. Deci, în primul rând, vreau să vă spun că trebuie să fim mult mai atenți la detalii, detaliile acestei coordonări din punctul de vedere a, a asumării foarte clare a răspunderii de către diferitele instituții. A doua problemă e, e vorba de uh, responsabilitate, răspundere. Sigur, aici să vedem cum își va asuma uh, răspunderea această nouă instituție în fața Parlamentului European și în, în ce privește bugetul european. Și avem aici un număr de întrebări în, reflectate în documentul domnului Brock și Verhofstadt. Avem o versiune adusă la zi, avem și niște idei foarte, bine, foarte bune, avem alternative și cred că mm, am putea fi de, trebuie să fim de acord cu să respectăm câteva principii de bază. În primul rând, în problema reprezentării în fața Parlamentului European, se pune problema pozițiilor, adjuncțiilor, înaltului reprezentant Există două opțiuni care au fost sugerate de cei doi colegi ai noștri, fie că aceștia sunt numiți la inițiativa Consiliului sau să se sugereze numele acestora de înaltul reprezentant și apoi să se voteze cu majoritate calificată la nivelul Consiliului European. Cred că cea de-a doua opțiune ar fi mai bună, pentru că dacă tot în continuu vom crea uh, Uh, noi uh, echilibre în acest serviciu, echilibre politice, vom avea probleme foarte mari dacă vrem să aflăm cine pentru ce răspunde. Deci răspunderea trebuie să fie foarte clară și uh, principalul responsabil trebuie să fie un altul reprezentant. În al doilea rând, când vorbim de răspundere, și toate mecanismele uh, cu, legate de numire, inclusiv șefii de delegații, și am menționat de uh, dificultățile uh, cu care ne putem confrunta. Procedura nu este, este foarte uh, lungă. Serviciul de acțiune externă va fi responsabil pentru planificare și Euro- Comisia Europeană pentru, pentru implementare. Apoi implementarea la fața locului. Pentru asta, din nou, este responsabil Serviciul de acțiune externă. Uh, și uh, șefii de delegații. Deci e vorba de o, o asumare a răspunderii foarte întortocheată, ca să spun așa, lucru care vă duce la probleme. Și când vorbim de numiri și de uh, răspunderile pe care și le asumă șefii de delegații și în alții uh, oficiali la nivel de comisie, și aici trebuie să vedem situația în detaliu. Și ultimul grup de probleme legate de răspunderea bugetară și asta ne interesează pe noi cel mai mult. Uh, în practică, va trebui să separăm bugetul dedicat acum uh, acțiunii externe a Uniunii Europene, pentru că astăzi E vorba de Consiliu și de Comisie care sunt implicate, dar această răspundere a bugetului va fi transferată serviciile de Acțiune Externă și, com- și Comisia. Deci trebuie să separăm, să, vedem, să separăm cheltuielile serviciile de Acțiune Externă și să creăm o procedură de descărcare pentru Serviciul de Acțiune Externă. Și pentru a crea acest lucru, ceea ce este absolut necesar, trebuie să modificăm regulamentul financiar pentru a putea crea condițiile la care m-am referit. Dar această separare a cheltuielilor trebuie să fie una foarte clară, deci trebuie să fie cheltuieli administrative și operaționale, însă lucrul va fi dificil, pentru că știu că Parlamentul de mai multe ori a cerut informații în ultimii ani în legătură cu separarea cheltuielilor administrative și operaționale și nu ni s-a dat un răspuns clar. Știm că toate părerile sunt părțite și e dificil să uh, ni se dea un răspuns clar, dar uh, până la urmă uh, rămânem cu întrebarea cine va răspunde pentru ce anume și dacă cheltuielile administrative vor reveni, care vor reveni serviciului de acțiune externă, se vor referi la întregul proces de administrare sau cheltuielile administrate și hotărâte de Comisia Europeană, aici vor exista niște cheltuieli adiționale legate de administrație cred că trebuie să ne gândim la a dispune măcar cu titlu informativ în Parlamentul European un buget consolidat care să includă atât bugetul Serviciului de Acțiune Externă, cât și fondurile alocate prin comisiei, prin comisie acestui serviciu de acțiune externă, dacă dorim să ne facem o idee în legătură cu toate cheltuielile dedicate serviciului de acțiune externă. Sigur că e dificil, nu cred că e posibil să rearanjăm toată procedura bugetară, dar cel puțin să dispunem de aceste informații. Acest lucru ar fi posibil, ar fi posibil deci să solicităm acest buget consolidat pentru a putea să știm foarte clar care sunt fondurile dedicate serviciului de acțiune externă. Și în încheiere mă voi referi la alte două probleme. Hmm. Problema uh, suprapunerii și neutralit- a neutralității bugetare a noului serviciu. Când vorbim de mm, suprapunere, Parlamentul a spus foarte clar până acum că nu ar trebui să existe o, niciun fel de suprapunere și să existe și neutralitatea bugetară uh, a acestui serviciu și mi-e teamă că uh, dacă suntem realiști, vom vedea că e, e foarte dificil să uh, îndeplinim, îndeplinim aceste obiective Pentru că transferul uh, de personal uh, către, de la Consiliu către uh, uh Serviciul de Acțiune Externă însemna cheltuiala bugetului, din bugetul administrativ, dar pe altă parte trebuie să mențină unele unități, ceea ce însemna că bugetul nu va mai fi același cu cel utilizat pentru celelalte, de la celelalte două instituții și sigur că avem și fondurile de la statele membre deci, cu, cu titlul de finanțare uh, uh, suplimentară acestui serviciu și a doua problemă, acoperită deja de cele spuse de doamna Gresle, problema uh, suprapunerii. Doamna Gresle a sugerat uh, ca uh, comisia să-și asume răspunderea nu spune vorbitorul, ca serviciul de acțiune externă să fie condus de serviciile comisiei. Sugestie foarte bună, cred eu, care ar mai elimina din suprapuneri, dar nici aici nu sunt sigur dacă putem priva serviciul de acțiune externă de propriile sale unități referitoare la cheltuielile bugetare pentru scopuri administrative, lucru care ar duce, din păcate, la suprapuneri Cred că trebuie să uh, monitorizăm uh, îndeaproape situația pentru a minimiza pe cât posibil aceste suprapuneri. Deci acestea ar fi principalele probleme pe care am vrut să vi le prezint acum. Mulțumesc, președintele. În ce privește propunerea legislativă uh, de la punctul 2, da punctul domnului Rivelini. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Discutiamo la proposta di Astăzi discutăm propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului prin, prin care se modifică regulamentul numărul 1605 per 2002 prin care se stabilește regulamentul financiar care se aplică bugetului general al comunităților europene în ce privește serviciul de acțiune externă. externă. Eh, pentru colegii care n-au putut să monitorizeze evoluția dosarelor, aș vrea să fac o scurtă prezentare a acestei probleme foarte delicate a Serviciului European de Acțiune Externă. Di questo servizio noi abbiamo ricevuto și noi avem patru acte legislative diferite aici care eh, din, din care avem la dispoziție doar primele două. Primul, primul este o propunere pentru o decizie a Consiliului prin care se înființează organizarea și funcționarea serviciului, se instituie. Decizia Consiliului, Parlamentul este doar consultat aici, Comisia Principală a FET, relator cont, colegul Calfin. Cel de-al doilea text de lege este o propunere pentru modificarea regulamentului financiar, procedură legislativă obișnuită, cont, o decizie cu Parlamentul European, adică și eu sunt raportor pentru cont. Și cel de-al treilea document este o propunere pentru a modifica statutul personalului, Comisia Principală Jurii, raportor din partea cont, colegul Herzog. Al patrulea document, un buget rectificat pentru 2010, procedura bugetară, Comisia Principală, Comisia pentru Bugete, raportor cont, colegul Balcitis. Din aceste patru propuneri, doar două au fost uh, primite de serviciile Parlamentului. Pro, uh, proiectul de decizie a Consiliului, prima propunere pe care v-am înfățișat-o, cea care adaptează regulamentul financiar. Cea de-a doua propunere, uh, pentru care eu sunt raportor. Și uh, aici aș dori să întreb reprezentantul Comisiei, când credeți că aceste propuneri vor sosi la Parlament? Există o alegere precisă pentru a nu trebui ca noi să analizăm uh, simultan cele patru propuneri. Deci propunerea pentru a modifica regulamentul financiar a fost prezentată Comisiei pe data de 24 martie 2010 împreună cu un document de lucru privind modificările solicitate în modificările de executare a regulamentului financiar în ce privește Serviciul European de Acțiune Externă. În legătură cu această propunere, mă voi referi doar uh, lucrurile care țin de competența mea, deși trebuie să stabilim un cadru general. Fă, uh, asta nu putem face fără a lua în considerare și uh, pozițiile celorlalte comisii competente. După cum s-a mai văzut, în propunerea Consiliului, Serviciul de Acțiune Externă ar fi un fel de organism care funcționează în mod autonom, dar este uh, un organism al Uniunii Europene distinct de Comisie și de Secretariatul General al Consiliului, uh, pus sub autoritatea înaltului reprezentant. Deci, în fapt, va fi considerat ca o instituție care ar fi compusă dintr-o administrație centrală și din uh, delegațiile Uniunii Europene și din, uh, delegațiile la Uniunea Europeană din întreaga lume. Deci după care avea, condus de vicepreședintele Comisiei, uh, serviciul ar avea uh, reprezentanțe în toate țările lumii și avea, ar avea unități tematice responsabile pentru probleme multilaterale. Acest prim punct e criticabil din trei, din trei motive. În primul rând, conform uh, raportului, organismul care va realiza cheltuielile administrative și care va primi descărcarea din partea Parlamentului European, chiar dacă propunerea nu conține niciun fel de modificare, a dus la articolul 145 al regulamentului financiar care stabilește regulile privind descărcarea. Tratatul Uniunii Europene stabilește că destinatarul descărcării, conform articolului 319 privind finanțarea Uniunii, este doar Comisiunea, uh, Comisia Europeană. Parlamentul European va, își va pierde din influență dacă uh, acest, uh, această instituție va fi exterioară Comisiei din moment ce uh, destinatarul descărcării, conform articolului 319, este doar Comisia Europeană. A, al doilea motiv este că actuala propunerea înaltului reprezentant, doamna Ashton, în acest moment, Uh, este ordonatorul de credit. Asta înseamnă că va avea putere bugetară mai mult mai importantă decât, mult mai importantă decât oricare alt comisar. Deci niciunul din ceilalți comisari, nici măcar uh, președintele Buzek nu are calitatea de uh, ordonator de credite. Al, al treilea motiv este că raportorul pentru Comisia AFCO, Hofer Hofstadt, a subliniat, citez textual, că tratatul nu menționează noua instituție ca fiind o agenție. Deci, ar trebui să fie legat de o altă instituție, cum ar fi Comisia Europeană. Uh, domnul Făhovștad și cu mine suntem în grupuri politice diferite, dar uh, în ce privește acest punct suntem perfect de acord. Acum, continuând o evaluare generală, uh, remarc că, conform propunerii, gestiunea cotidiană, gestionarea cotidiană a acestei instituții ar fi condusă de un secretariat general un funcționar și doi supleanți care ar acționa sub autoritatea înaltului reprezentant. Comisia rămâne responsabilă cu gestionarea Fondului European de Dezvoltare, uh, cu dezvoltarea, uh, Fondului pentru uh, Dezvoltare și Cooperare pentru Dezvoltare, Instrumentul European pentru Democrație, etc., dar va colabora strâns cu un altul reprezentant și cu Serviciul de Acțiune Externă. Toate deciziile luate în acest sector ar continua să fie luate de către Comisie. Totuși, în redactarea deciziei Comisiei, diviziunea muncii ar fi următoarea. Uh, Serviciul de acțiune externă ar fi responsabil cu probleme strategice, dotări financiare, documente strategice pentru țări și regiuni, programe naționale și regionale indicative, pe când Comisia ar continua să fie răspunzătoare cu punerea în practică acestor programe. Totuși, e, e esențial să clarificăm aici un punct care, după cum a fost formulat, poate crea confuzii. Și sigur că n-aș vrea să se întâmple acest lucru și să nu fie un lucru intenționat. Există uh, dispozițiile articolului 49 al regulamentului financiar uh, și amendamentele care privesc forma actelor de bază necesare pentru edu- uh, punerea în executare a alocării de fonduri la titlul 15 din Tratatul Uniunii Europene privitoare la serviciul de acțiune externă. Uh, apar doar în propunerea de amendament uh, pentru ajustarea la tratatul de Lisabona, la care mă voi referi ulterior, dar nu apar în această propunere. Cred că uh, aceste dispoziții trebuie să fie analizate în detaliu și că ar fi foarte bine să uh, ne adresăm și serviciului juridic al Parlamentului în acest sens. O altă problemă care trebuie clarificată e cea legată de delegar, delegațiile Uniunii. Acestea, delegațiile Uniunii Europene și a celor din întreaga lume, vor fi conduse de șefi de delegații care își vor privi, primi instrucțiile, instrucțiunile de la înaltul reprezentant și de la Serviciul de Acțiune Externă. În sectoarele în care competența revine și Comisiei, aceștia ar primi în plus instrucțiuni din partea Comisiei. În propunere se spune că acești șefi de delegație ai Uniunii, în funcția lor de ordonatori subdelegați, în ce privește uh, punerea în aplicare a bugetului, vor fi responsabili față de directorul general care uh, le-a acordat aceste subdelegații și, deci, în fața comisiei. Propunerea nu clarifică uh, cine sunt actorii financiari și uh, răspunderile și, deci, este una foarte confuză. Uh, este confuză inclusiv pentru că în unele variante lingvistice, de exemplu cea în limba italiană, cea în limba engleză, cea în limba germană, articolul 50 al regulamentului financiar uh, ar putea stârni dubii privind uh, atribuirea unor, uh, unor cheltuieli operative și adăugarea acestora la bugetul serviciului. Dacă n-ar fi modificate, unele cheltuieli ar putea fi scoase de sub controlul autorității bugetare. Deci, consider că trebuie să depunem amendamente pentru a uh, uh, stârpi orice fel de uh, neclarități. În plus, propunerea nu vorbește de numărul de diplomați de la, provenit de la statele membre, de la Comisie și de la Secretariatul Comisiei, care ar uh, lucra în cadrul acestui serviciu. Se spune doar că după ce serviciul va intra în funcționare uh, pe deplin, cel puțin o treime din diplomații săi de nivel AD ar proveni din, de la statele membre. În acest sens, inclusiv președintele Buzek a subliniat că după o primă fază de început, personalul uh, serviciului ar trebui deschis inclusiv unor funcționari ai Parlamentului European. Și tot președintele Buzek a subliniat necesitatea de a avea un funcționar cu vechime uh, din partea Parlamentului în grupul de lucru al Consiliului și Comisiei pentru uh, crearea, pentru structurarea acestui serviciu de acțiune externă tot în ce privește personalul și doar cu titlul informativ, vă spun că se pare, bine, se pare că la nivelul Coreper unele state membre au uh, uh, avut pretenția de a putea numi staful după cum le convine și uh, să excludă atât secretariatul Consiliului cât și pe doamna uh, Ashton. Deci ar fi interesant să știm dacă așa stau lucrurile, uh, mai ales în lumina celor afirmate uh, miercuri de președintele celor mai importante trei grupuri politice care au făcut un apel în care se renunță la modelul interguvernamental și, în general, la logicile strict naționale. O altă problemă fundamentală e cea care privește dotările. Pentru că încă nu avem cifre clare la dispoziție, cifre concrete, însă există zvonuri și există rubrici diferite între ele. Aș dori să, să, să întreb Comisia dacă ne poate pune la dispoziție aceste cifre. Deci cât uh, se cheltuie cu delegațiile uh, din lume ale Comisiei astăzi sau în momentul actual și cât aveți intenția să cheltuiți în viitor. Uh, va fi o cifră doar pentru delegațiile care se află sub control dumneavoastră direct sau pentru întregul serviciu de acțiune externă. Apoi, în ce privește șefii de delegații, nu se spune nimic în legătură cu posibilitatea acestora să fie uh, audiați înainte de a-și ocupa postul uh, la Parlament uh, de către comisiile competente și uh, uh, solicit Comisiei și Consiliului să ne clarifice uh, acest punct. Și în încheiere, la primul punct, eu cred după ce uh, am, uh, am privit uh, actuala organizație financiară care privește acest serviciu aproape ca pe o instituție autonomă și îl sustrage de autoritatea de descărcare a Parlamentului stricto sensu, că trebuie să fim foarte atenți aici. În al doilea rând, după ce am luat în considerare că nu există multă claritate și în legătură cu cine sunt articol, care este răspunderea actorilor financiari, mai ales șefii de delegații, și aici trebuie să fim foarte atenți. În al treilea rând, gândindu-mă la posibile implicații ale amendamentelor la articolul 50 în ce privește uh, posibilă sustragere a unor, a unor cheltuieli operative uh, de la controlul contabil, subliniez că și aici trebuie să monitorizăm bine situația și după ce am luat în considerare că încă lipsește o propunere pentru uh, uh, personal că trebuie revăzută propunerea respectivă și am demonstrat că este necesar să menținem o distinție netă între cheltuielile administrative și cele operative și uh, pentru aceasta nu trebuie să aprobăm propunerea respectivă. Și în legătură cu unele uh, amendamente la articolul 49 prezente doar în propunerea amendamentelor la Tratatul de Lisabona, dar nu și în propunerea uh, a, de, la care mă refer, Eh, să eh, considerăm, să ne gândim la toate aceste aspecte. Al șaptelea rând, eh, referitor la rezoluția Parlamentului din, privind aspectele instituționale ale înființării unui serviciu extern european de acțiune externă și pentru că astăzi încă nu există clare și precise ale cheltuielilor acestui serviciu și acestei acțiuni externe, eu consider că Parlamentul trebuie să dispună de posibilitatea de a evalua toate propunerile care fac parte din structura uh, acestei instituții și nu uh, uh, singure, ci în ansamblu. Și ar fi de dorit ca acesta să devină un serviciu absolut independent, dar în cadrul Comisiei Europene pentru că acest model este adaptat previziunilor financiare și normelor privind personalul și uh, oglindește în totalitate poziția Parlamentului European. Apoi, ar fi oportun să ne gândim la o revizuire comună a pachetului regulamentului financiar. Așadar, la o revizuire simultană a uh, propunerilor de amendamente la regulamentul financiar în ce privește Serviciul European de Acțiune Externă cea la, cu, pentru ajustarea la tratatul de la Lisabona și uh, revizuirea odată la trei ani. ce deci, în rezumat, pentru că nu dispunem de un cadru complet, noi nu putem să exprimăm o opinie favorabilă față de uh, propriile uh, primite. Acum uh, pot să fac și o evaluare politică. E clar că il Consiliu. E clar că Consiliul pentru că din Consiliu fac parte țările care finanțează comunitatea europeană, Consiliul deci pretinde uh, să aibă și el un control. Și e clar că și Comisia, care este emanația directă a Consiliului, se află într-o fază deosebită de uh, nehotărâre. Dar cred că uh, uh instrumentele de control ale democrației și Parlamentul, care este alcătuit din aleși direct, au datoria de a juca un rol fundamental de control. Și acest control, cred eu, că nu poate la acest control nu poate să renunțe Parlamentul și Comisia. Deci mă refer la controlul bugetar, care revine Parlamentului. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc în ce privește cea de-a treia propunere. Uh, ar fi raportor Herzog, dar nu văd și atunci dau cuvântul uh, celor raportor, domnul Balcitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gerbiami Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, iată că o serie de probleme au fost deja uh, enunțate de cei trei antevorbitori ai mei și, într-adevăr, se pune întrebarea dacă crearea acestui serviciu Uh, n-a fost cumva uh, o opțiune cât se poate de uh, complicată. Deocamdată nu putem vorbi despre o nouă structură bugetară. Și de aceea orice infrastructură care, și structură care se bazează pe această nouă structură bugetară nu poate să fie discutată în detaliu până nu avem o nouă structură bugetară. Uh, Așa cum s-a spus deja, noi cei patru uh, raportori um, am colaborat foarte strâns și am reușit să facem o, o propunere pentru raportul privind uh, structura bugetului pe 2010. Acum, în legătură cu îndoielile și rezervele exprimate de colegi înainte, eu le susțin pe acestea. De exemplu, nu înțeleg cum se face că Parlamentul care a formulat mandatul Comisiei Barroso se, este înfruntat acum cu situația creierii unei instituții asupra căreia Parlamentul nu va mai avea niciun fel de control. Consiliul și Comisia ar trebui să coopereze mai strâns cu Parlamentul European. Peste mai puțin de un an va trebui să evaluăm activitatea de cheltuire a, a diferitelor fonduri pe care aceste instituții le girează. Și de aceea, cred că mai întâi trebuie să rezolvăm problemele principale enunțate de colegii mei și doar după aceea vom putea să vorbim despre noi alocări pentru, al, ă, pentru asigurarea funcționării acestui nou serviciu de acțiune externă. Mulțumesc! Prima dare. Mulțumim și noi. Înainte să dau cuvântul din nou reprezentantului Comisiei, aș vrea să vă ofer și eu câteva informații. Împreună cu doamna Gressler am participat la Consiliul de uh, Coordonare, uh, care a fost uh, înființat de președintele Buzek. Încă de la începutul uh, activității acestei comisii de coordonare am fost de acord că uh, Comisia de control bugetar va avea un rol cel puțin la fel de important ca și celelalte comisii și că va avea dreptul să pună anumite întrebări fundamentale. Odată, cum vor fi cheltuiți banii de înaltul reprezentant al uh, Uniunii Europene care conduce acest serviciu de acțiune externă? Pentru că uh, putem presupune că va fi vorba de niște sume considerabile. Oricum încă ele n-au fost stabilite. Apoi, am avut uh, și am tratat și chestiuni care privesc personalul, nici aici încă nu sunt lămurite lucrurile. Alte două aspecte care sunt importante și care deja ne-au creat probleme în trecut odată cooperarea, respectiv cum se cheltuie fondurile pentru cooperare, um, pentru că dacă se confirmă până la urmă, un alt reprezentant va fi uh, uh, responsabil pentru cooperare, și, nu în ultimul rând, cheltuirea uh, diferitelor fonduri în zone de conflict. De exemplu, Uh, mâine va trebui să, uh, să prezint un raport despre utilizarea anumitor fonduri în Afganistan. Domnul președinte Buzek a mai spus că este extrem de important ca Comisia de Control Bugetar să-și asume un rol central în aceste deliberări și că este foarte, foarte clar că trebuie ca acest serviciu de acțiune externă să poată funcționa ca un organ independent, dar în cadrul structurilor Comisiei. Iată că reuniunea de astăzi confirmă importanța centrală a Comisiei noastre și de aceea suntem foarte, foarte interesați să auzim care, sunt, care este abordarea Comisiei, care va fi poziția pe care reprezentantul Comisiei o va exprima. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu multă atenție intervențiile raportorilor și înainte de a intra în miezul problemei, aș dori să dau cu, aduc câteva precizări legate de calendarul de lucru care a fost evocat aici. Am vizitat o serie de propuneri ale doamnei Ashton privind uh, codecizia o poziție formală de altfel, de asemenea o propunere de modificare a regulamentului financiar, însă nu ați primit încă propunerea formală, oficială de modificare a statutului pentru simplul motiv că uh, există o serie de proceduri care trebuie să fie respectate. E vorba de consultarea sindicatelor și numai după ce se efectuează această consultare a sindicatelor, uh, organizații reprezentative, bineînțeles, numai în acel moment comisia va putea să aibă o poziție formală, oficială. Nu e vorba de o întârziere în calendar, ci de o procedură mai lungă decât cea uh, care vizează modificarea regulamentului financiar în ceea ce privește propunerea de buget rectificat sau rectificarea bugetului, această propunere va fi uh, prezentată, așa cum am mai spus-o și în alte dăți, cât mai repede posibil. Știm uh, că pe plan intern avem probleme legate de uh, definirea criteriilor pentru uh, Uh, personalul intern, uh, care va fi probabil uh, transferat de la Comisie, de la Consiliu și am semnale cum că se progresează în acest sens și vom putea foarte în curând să lucrăm într-adevăr pe proiectul de modificare și când vom avea toate datele în mână, în urma acestor activități interne uh, la comisie. Deci ne va trebui aproximativ patru săptămâni pentru a pune la punct uh, propunerea oficială. Însă acum aș reveni la problemele pe fond care au fost evocate aici de către raportori. S-a făcut o alegere absolut conștientă și care s-a impus. s-a impus uh, echipelor care lucrează la deschiderea sau punerea pe picioare a acestui serviciu. E vorba de această alegere a unui caracter autonom al serviciului. Serviciul a fost instaurat de tratat sub egida înaltului reprezentant și deci această alegere a fost una politică alegere, încă o dată, uh, care conferă autonomie, independență serviciului, chiar dacă uh, tratatul în sine nu spune că acest serviciu este o instituție ca atare. Pe plan bugetar, asta înseamnă că ni s-a cerut să uh, punem pe picioare acest serviciu ca și cum ar fi vorba de o instituție, o quasi-instituție. Uh, și asta, pe plan bugetar, înseamnă că acest serviciu despune de o autonomie bugetară pe plan administrativ. Știind că bugetul operațional rămâne sub controlul comisiei. Și pentru comisie asta este un element crucial în abordarea dosarului respectiv nu se punea problema și asta ar fi însemnat uh, încălcarea tratatului, să existe um, cheltuieli operaționale care să nu fie supervizate de comisie. Iar noi a trebuit să ne asigurăm că acest obiectiv va fi respectat și, în paralel, să ne asigurăm că acest serviciu extern va fi unul eficace în special când vine vorba de problemele financiare. Una dintre problemele cu care ne-am confruntat a fost acea rupere a lanțului de comandament, așa cum s-a spus aici, sau între comisie și de șefii de delegații. După câte știți, pe mine vorba de ajutoare de ajutor. Comisia gestionează fondurile fie de la sediu, fie în mod descentralizat la nivelul delegațiilor. Și în acest al doilea caz, șefii delegațiilor au o răspundere de ordin financiar. Ei pot să semneze, între altele, convențiile de finanțare. În schema pe care noi am pus-o la punct, șefii de delegații nu mai sunt funcționari al ai comisiei. Și deci nu mai pot să aibă aceleași atribuții uh, atunci când nu față de cazul când, sau față de situația când nu există serviciul de acțiune externă. În orice caz, serviciul este unul care se dorește eficient. Și astfel am încercat să rezolvăm această problemă, fără să sacrificăm calitatea monitorizării. Și calea aleasă a fost următoarea. Și anume, o restabilire a legăturilor care există între comisie și șefi de delegații, prin reinstituirea unui lanț de comandament, e persoane pentru fiecare șef de delegație și să se permită uh, să ne asigurăm că toți șefii de delegații respectă regulile de bună gestionare sau gestiune financiară. Astfel, am prevăzut ca, pentru că acest șef de delegație să poată să joace într-adevăr rolul de uh, diplomați plenii potențiar și să poată într-adevăr să reprezinte uh, Uniunea pe toate planurile, inclusiv cel financiar, pentru aceasta era important ca ei să poată să-și continue, să continue să-și exercite atribuțiile, ca și în trecut. Însă, într-o contrapartidă, spun încă o dată, Comisia își păstrează un cuvânt de spus și își dă acordul pentru numirea șefilor de delegații și acesta este un punct la care noi ținem foarte mult la comisie. Și o a doua condiție a fost ca în cadrul acestor subdelegații care vor fi acordate de directoratul general, directorul general um, în cauză, ordonatorii subdelegați vor rămâne răspunzători în fața directorului general pentru toate acțiunile de executare a bugetului. În special, e vorba de aplicarea regulilor comisiei în ce privește execuția bugetului și supuși acelor, acelorași drepturi și eh, dele, eh, datoriri ca și ordonatorii de credite de la comisie. Comisia va continua să poată să dea instrucțiuni și ordine șefilor de delegații. Și regulile respective vor continua să se aplice și în continuare și dacă se vor constata eh, probleme, aceleași instituții vor exercita acest control, ca și până acum. Deci cred că, din acest punct de vedere, lucrurile sunt absolut clare. Vom rămâne pe un plan sau un, într-un mecanism care să permită Comisiei să controleze de plin cheltuielile operaționale care vor fi gestionate la nivelul delegaților știind faptul că șefii delegaților vor primi sprijinul secțiunilor de cooperare, care ele vor fi controlate de funcționarii comisiei. Cu alte cuvinte, am restabilit acest lanț de comandament care să ne permite să menținem, ne menținem la un nivel cel puțin egal față de cel de față când vine vorba de calitatea gestiunii financiare. Aș mai face o observație, dacă îmi permiteți. În ceea ce privește, mai cu seamă, fondurile legate de pesc, tot ce înseamnă instrumentele de stabilitate, observ, uh, misiunile cu NATO și așa mai departe. Toate aceste fonduri și instrumente vor continua să fie gestionate de către Comisie. Și s-a prevăzut, s-a preconizat, miniștri discută despre acest lucru chiar astăzi, tocmai acest lucru și Comisia a cerut ca echipele care se ocupă cu gestionarea acestor fonduri să rămână sub oblăduirea Comisiei, chiar dacă s-ar putea să fie cazuri în care ele să fie uh, controlate de uh, un alt reprezentant ca și vicepreședinte al Comisiei. Deci acești funcționari nu vor fi uh, transferați la Serviciul European de Acțiune Externă. Iată poziția fermă și absolut actuală a Comisiei. Acum, în ceea ce privește programarea. Încă o dată, aș dori să fie foarte clar. Uh, programarea din motive politice este asigurată în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. Dar deciziile care vizează programarea și apoi deciziile legate de finanțare sunt decizii și hotărâri care vor fi luate în continuare de comisie, în forma sa de colegiu de comisari. Deci nu există modificări față de procedura în vigoare. În sfârșit, domnule președinte, chiar dacă ar mai fi multe de spus și de comentat și înțeleg totuși că timpul ne presează, aș dori să spun totuși ceva în ceea ce privește acea răspundere, responsabilitate, accountability. În măsura în care Comisia va continua să fie răspunzătoare de gestionarea tuturor cheltuielilor operaționale, Comisia este cea care va fi până la urmă răspunzătoare când vine vorba de toate operațiunile întreprinse în acest caz. Serviciul de acțiune externă, și doamna Ashton a spus-o în enumerate rânduri, acceptă principiul descărcării. Și acest lucru a fost confirmat de doamna Ashton chiar aici, în incinta Parlamentului European. Au existat observații legate modificarea sau nu a articolului 145 din regulamentul financiar. Suntem cu toții de acord, zic eu, că tratatul însuși, prin articolul 319, aliantul 2, care, care prevede că descărcarea este de uh, atribuția Comisiei. Și din punct de vedere politic, sunt și proceduri de, institu- de descărcare care aparțin altor instituții. Știm foarte bine despre ce este vorba. Și se practică acest lucru și aici, la Parlament. Iată, domnule președinte, ce vreau să spun uh, în acest moment al dezbaterii și, deci, uh, în ceea ce privește diferitele observații pe care le-am auzit aici, probabil că o serie de puncte uh, Ehm, nu au fost abordate suficient, poate în inter intervenția mea pot să revin eventual la cererea dumneavoastră a Comisiei. Vă mulțumesc. Onorevole Gres. Mulțumesc, doamna Gresle. Wobei, Herr Generaldirektor Joachim, seit ich acht bin, glaube ich nicht mehr an den Weihnachtsmann. Mulțumesc. Eh, mulțumesc reprezentantului Comisiei. Uh, eu nu mai cred în Moș Crăciun de mult timp, din păcate. Propunerea pe care o avem în fața noastră conține multe probleme. Când uh, ne referim doar la răspundere, s-ar putea afirma că totul s-a rezolvat, dar uh, nu cred că lucrurile stau așa. Există următoarea problemă, există diferențe între cei care uh, fac deciziile și cei care le aplică acest lucru contravine uh, regulamentului financiar. Uh, propunerea Ashton plus ceea ce a adăugat uh, Consiliul face, ca și, face într-un fel ca și când n-ar fi existat control bugetar în ultimii 15 ani. Noi în ultimii 15 ani, din potriva, am încercat să decelăm punctele de slăbiciune Uh, ale, ale exercițiului bugetar și chiar mă întreb, nimeni n-a înțeles în ultimii ani despre ce era vorba în munca noastră? Deci sunt uh, absolut consternată pentru că, pentru că am încercat să, să, am încercat să prezint aceste mari probleme uh, Consiliului, dar am avut impresia că nu se înțelege sau nu se dorește să se înțeleagă. Și atunci mă întreb, dar vă întreb și pe dumneavoastră, ce, ce discutăm de fapt? Disc, discutăm uh, propunerea uh, doamnei Ashton sau discutăm propunerea pe care ne-o va pune în fața noastră președinția spaniolă în curând? Pentru că, pentru că propunerea președinției spaniole nu face altceva decât să, să să pluseze, dacă vreți așa, față de propunerea uh, Ashton, care deja încalcă în nenumărate rânduri regulamentul financiar și, și regulile exercițiului bugetar. Deci, deci puteți să-mi spuneți de ce? De ce trebuie să facem din, ace- din acest serviciu o instituție dacă acest lucru nu este specificat în uh, Uh, în tratat. De exemplu, vă dau și alte ex, uh, exemple. Deci Consiliul, Consiliul și președintele Consiliului nu apar în regulamentul financiar, da? Și atunci, din nou, se va pune și în legătura cu acestea, aceste funcții, uh, se va pune problema descărcării de gestiune. Și aici am putea să vorbim despre lipsa unui temei juridic. Dar, deci, puteți să spuneți ce vreți în aceste propuneri, dar vreau să există o, o, o, o obligație de descărcare de gestiune. Deci nu trebuie să ne întrebăm noi dacă avem dreptul să, des, să, să aprobăm gestiunea, eh, descărcarea de gestiune. Noi avem această, eh, această atribuție și trebuie să ne întrebăm ce consecințe ar avea asupra poziției doamne Eșten sau cine va fi sau eh, nu va fi în alt reprezentant dacă noi exercităm acest, această competență de descărcare de gestiune. Apoi, aș mai vrea să știu și altceva. Eu tratatul l-am interpretat întotdeauna doar așa. Singura, comisia este cea care face propuneri. Pentru noi asta a fost un fel de uh, algoritm uh, sfânt. Niciodată nu ne-am abătut de la el. Dar acum, în propunerea președinției spaniole, scrie că un alt reprezentant are dreptul de inițiativă. În legătură cu uh, programele operative, operaționale, uh, Comisia trebuie să le, im, uh, să le planifice, dar și să le implementeze. Iată că însă președința, președinția spaniolă, după reuniunea Coreper, exclude în articolul 8.6, Comisia de la Drepturile Fundamentale ale eh, Omului, eh, eh, instrumentul privind stabili, instrumentul de stabilitate și alte, alte instrumente din, din competențele Comisiei. Deci, până acum n-am avut influența asupra 280 de milioane de eh, euro eh, care au fost cheltuiți în politica externă, dar acum vor fi mai, va fi un multiplu al acestei sume asupra căruia nu vom avea niciun fel de control și nici nu vom putea solicita o descărcare de gestiune. Deci nu vă încredeți în Moș Crățun și în promisiuni care vi se fac. Mulțumesc video prossimi. Mulțumesc. Vă rog următorii vorbitori să se exprime pe scurt, pentru că avem și alte puncte pe ordinea de zi și deja suntem în întârziere. Domnul Rivelini, mulțumesc. Eu aș, do- aș avea două întrebări directe către reprezentantul Comisiei. În prima întrebare, deci, probabil e adevărat, există o serie de dificultăți în uh, traducere, pentru că dacă îl ascult pe domnia sa și mă gândesc la articolul 50, al, cel puțin în traducerile italiană, engleză și germană, am câteva dubii aici și poate că ar trebui să solicităm o traducere mai clară. Încerc să mi se explice acest articol 50, care este unul fundamental. Asta ar fi prima întrebare. Și a doua e mult mai directă. Am dorit să știm de la Comisie. 1 cât cheltuiți astăzi pentru delegațiile Comisiei în întreaga lume și, doi, cât aveți intenția să cheltuiți pe viitor. 3. Această cifră va, se va referi doar la delegațiile pe care le aveți sub controlul vostru direct sau pentru întregul serviciu de acțiune externă. Dacă Comisia nu ne, dă, nu ne răspunde la aceste trei întrebări, nu știu ce mai facem noi aici, de ce, despre ce mai vorbim noi astăzi aici. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnul, domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să mă exprim și eu temerile, uh, precum doamna Gresle, și e bine că avem acest schimb de opinii ca să încercăm să clarificăm uh, și măcar o dată pentru totdeauna sau pentru următoarele măcar perspective financiare această procedură de descărcare. Ce cred eu e că a existat practici de proceduri de descărcare care nu mi se pare că sunt conforme cu dreptul. De aceea, eu cerusem deja să se facă un studiu juridic. Dar există un element nou din punct de vedere juridic, element introdus de Tratatul de Lisabona, și anume că Uniunea Europeană are acum personalitate juridică. Deci cred că acest element este unul de uh, cea mai mare importanță. Deci noi, Parlamentul, acordăm uh, descărcarea unei uh, instituții cu personalitate juridică. Deci astăzi avem un, o, o, o procedură, spunem, da, dăm descărcarea Comitetului regiunilor, regiunilor uh, cu tărei instituții sau serviciu, dar vedem că acest serviciu de acțiune externă uh, este un serviciu, după cum îi spune numele, și noi acordăm descărcarea comisiei, după cum spune tratatul, dar în calitate de ramură executivă a Uniunii, de fapt, descărcarea e acordată personalității juridice a Uniunii Europene, al cărei executiv este Uniunea Europeană, dar care se ocupă cu uh, întregul buget consolidat. Mi se pare, ascultându-i pe unii și pe ceilalți, că trebuie să facem amendamente, să precizăm ceva și anume Parlamentul European să aibă drept de control asupra întregului uh, buget și acest serviciu de acțiune externă sigur să acționeze în condițiile stabilite de, prin acordurile politice, dar să fie un serviciu sui generis, însă un serviciu și nimic mai mult, un serviciu al Uniunii Europene ca persoană juridică globală. Președintele, Mulțumesc și acum domnul Calfin. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să formulez două scurte întrebări, dacă îmi permiteți. Domnule director general, dacă cineva din Parlament ar dori să lanseze o întrebare privind eficacitatea și eficiența uh, fondurilor cheltuite în Afganistan, de exemplu. Cui trebuie să ne, uh, să ne adresăm? Și a doua întrebare. Credeți că uh, transferul unei părți a personalului de la Comisie și Consiliu către Serviciul de acces, Acțiune Externă va avea, va avea consecințe asupra linii bugetare 5 sau credeți că, uh, că va exista o creștere, o suplimentare bugetară pentru această categorie de personal? Vorbesc de personalul direct detașat, nu de cel din statele membre. Mulțumesc. Și acum are cuvântul reprezentantul Comisiei. Merci, prezident. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, întrebările domnului Rivelini. La articolul 50 al regulamentului financiar, E vorba de o posibilitate, da, sigur, uh, pe care am dorit să o menținem deschisă. Și aceasta constă în uh, faptul că Comisia are posibilitatea să poată gestiona ea și un număr de credite administrative și nu să le delege, să lege de acțiune externă. Comisia e cea care, între ghilimele, conform dispozițiilor tratatului, pune la dispoziție fondurile pentru celelalte instituții, pentru uh, cheltuielile administrative există o procedură pentru gestionarea anumitor servicii prin care, dacă dorim să unificăm și să eficientizăm uh, gestiunea, putem să ajungem la o situație în care Comisia nu transferă totalitatea fondurilor, de exemplu, către Serviciul de Acțiune Externă, ci poate gestiona fondurile în mod unificat în acord cu acest serviciu. Astăzi, această, acest scenariu nu mai e la ordinea zilei, dar este, rămâne o posibilitate care poate fi aplicată. În ce privește delegările, delegațiile, mă scuzați, aș dori să uh, fiu foarte clar, va exista un buget pentru serviciul de acțiune externă care să conțină un buget pentru totalitatea delegațiilor. În cadrul acestor delegații vor, va exista personal al comisiei care va face parte din serviciu, deci întregul personal uh, care nu uh, include șefii de delegații și uh, personalul cu caracter politic care aparține serviciului de acțiune externă, cealaltă parte a personalului, fie că e vorba de cei care se ocupă de probleme comerciale, de gestionarea cooperării în domeniul sanitar, științific și așa mai departe. Sigur, marea majoritate a funcționarilor comisiei care uh, depind de care uh, gestionează cooperarea și dezvoltarea, e vorba de personal al comisiei care va fi gestionat ca până acum de comisie cu bugetul administrativ al comisiei. Deci, nu vor exista schimbări în acest domeniu, pentru că, pur și simplu, comisia, aplicându-și politica de uh, creștere zero în domeniul personalului va continua să-și respecte angajamentele asumate. În ce privește situația uh, Serviciului de Acțiune Externă, acest răspuns vă va fi dat atunci când da, Comisia și doamna Ashton vor prezenta proiectul de buget rectificativ. Uh, vreau să spun că în cadrul Consiliului multe delegații insistă asupra respectarea principiului neo, respectării principiului neutralității bugetare. În ce privește întrebarea domnului Calfin, în primul rând, gestionarea fondurilor în Gaza, dacă aceste fonduri sunt gestionate cum stau lucrurile acum, prin cheltuiele operaționale, aceste fonduri sunt gestionate de ETCO, deci de Comisie comisarul care se ocupă de cooperare este responsabil ca șef al EFCO de gestionarea, de, de bună gestionare a acestor fonduri. Și face acest lucru, sigur, în acord cu reprezentantul, altul reprezentant, vicepreședinte al Comisiei, dar pe fond răspunderea pentru gestionarea fondurilor revine comisarului responsabil cu ajutorul pentru dezvoltare. Și sigur apoi colegiului. În ce privește personalul, cred că am răspuns deja la această întrebare, uh, răspunzând uh, întrebării domnului Rivelini. Adică, în ce privește totalitatea funcționarilor care aparțin comisiei, aceștia vor continua să țină de comisie și situația bugetară nu se va schimba doar pentru că se înființează acest serviciu de acțiune externă. Acum ce privește pe doamna Ashton, repet, în legătură cu Comisia, în, în colaborare cu Comisia, aceasta va face propunerile în cadrul bugetului rectificativ pe care Comisia îl va prezenta în curând. Am la notă de mm, cele spuse de domnul Odi privința descărcării, dar în acest moment uh, nu pot face vreun comentariu uh, față de cele spuse de domnia sa, pentru că, și sigur că a fost uh, o întrebare foarte interesantă. Mulțumesc, președintele, mulțumesc tuturor și acum trecem la punctul numărul 8 de pe ordinea de zi, modificarea regulamentului Consiliului numărul 1605 per 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al comunităților europene dau cuvântul raportorului domnul Rivelini. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte succint. E vorba de a doua intervenție a mea în Comisia Cont pe această temă și privitor la regulamentul Consiliului aplicabil uh, bugetului general al comunităților europene pentru uh, uh, adaptarea la tratatul de la Lisabona. Propunerea privește modificările aduse regulamentului financiar necesare după intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona. E separat de revizuirea odată la trei ani și de la modificarea prin care se adaptă, adaptează regulamentul financiar la crearea, înființarea Serviciului European de Acțiune Externă. Majoritatea modificărilor din propunere au ca obiect procedura bugetară. Conform uh, celor spuse de tratat, unele dispoziții ale acordului interinstituțional din data de 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliul și Comisia privind uh, bugetul și o bună gestionare financiară ar trebui să fie introduse în textul regulamentului financiar. În ce privește competența Comisiei noastre, s-a făcut o propunere de amendament pentru a adapta articolul 146 aliniatul 2 la modificările ce derivă din Tratatul de Lisabona. Conform articol, articolului 318, Deve prezentare al Parlamento Europeo. Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare al finanțelor Uniunii Europene bazându-se pe rezultatele obținute. Propunerea de amendament uh, privește evaluarea față de documentele care trebuie examinate de către Parlamentul European și de către Consiliu, dar există și alte aspecte care trebuie luate în considerare. În primul rând, dincolo de uh, perplexitățile pe care le-am exprimat în precedenta mea luare de cuvânt în ce privește amendamentele la articolul 49 al regulamentului financiar privitoare la forma actelor de bază necesară pentru uh, fondurile uh, din buget, pentru alocarea fondurilor din buget și pentru acțiunile de, destinate Uniunii în ce privește acțiunea externă a Uniunii, uh, repet că consider că trebuie să se pronunțe uh, serviciile juridice ale Parlamentului. În al doilea rând, <clears throat> aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că în propunerea sa Comisia nu a prezentat toate eventualele sugestii în ce privește vitale dispoziții în materie de control și de obligații de revizuire contabilă ale statelor membre pentru uh, uh, punerea în aplicare a bugetului prevăzută de articolul uh, 317. Comisia s-a limitat la a afirma în raportul explicativ care însoțește uh, propunerea că aceste dispoziții uh, împreună cu articolul 44 al acordului intrainstituțional privind disciplina bugetară și bună gestionare financiară, pentru aceste dispoziții este nevoie de o analiză aprofundată și vor fi făcute aceste propuneri mai apoi împreună cu revizuirea odată la trei ani a regulamentului financiar. Aceste dispoziții sunt de maximă importanță pentru Parlamentul European chiare in materia di responsabilità. Care a solicitat norme clare în materie de răspundere a statelor membre pentru gestionarea fondurilor și trebuie să ne fie furnizate cât mai curând posibil. De aceea poziția mea, după cum am mai spus în intervenția mea pentru înființarea Serviciului European de Acțiune Externă, este că dintr-o serie de motive printre care uh, utilizarea inteligentă a resurselor Parlamentului, respectarea unui standard înalt de calitate legislativă, necesara coerență a acțiunilor noastre și a tuturor amendamentelor, uh, eu cred că trebuie să ne gândim la o revizuire comună a pachetului uh, regulamentului financiar, deci la o revizuire simultană a propunerii de amendament uh, a regulamentului financiar în ce privește Serviciul European de Acțiune Externă și cea pentru adaptarea la Tratatul de Lisabona și pentru revizuirea uh, odată la trei ani. Asta ar evita apariția unor probleme și ar, ne permite să adoptăm legi mai omogene și mai bine formulate. Grație. Mulțumesc și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori totuși, după ce, după ce am ascultat pe domnul Rivellini, să fac două, trei remarci. În primul rând, sigur, am înțeles ce a spus domnul Rivellini în ce privește ideea unei revizuiri simultane a regulamentului financiar pentru serviciul de acțiune externă, pentru tratatul Lisabona și revizuirea trienală. Domnule președinte, e urgent, să, e, există necesitatea de a lua urgent o decizie în ce privește înființarea Serviciului uh, European de Acțiune Externă. Acum ne aflăm într-o fază în care uh, uh, ochii lumii întregi sunt ațintiți asupra noastră. Uniunea Europeană se află în fața unui test. Deci este important ca acest serviciu de acțiune externă să, își poată, să poată funcționa Uh, complet cât mai repede posibil. Motiv pentru care Comisia, uh, de acord cu un, altă, un alt reprezentant, a prezentat o propunere distinctă, deosebită, atâta timp cât regulamentul financiar, bugetul, deciziile privind personalul nu vor fi luate, acest serviciu nu poate funcționa în realitate și cred că avem toți o datorie și anume cea de a accelera lucrurile, procedurile. Sigur că trebuie să avem o dezbatere politică și asta și facem acum, însă de seara trebuie să ne gândim că trebuie să acționăm rapid. În ce privește tratatul de Lisabona, propunerile Comisiei sunt uh, bine cunoscute. Noi trebuie să facem o adaptare tehnică a dispozițiilor existente în acordul interinstituțional E vorba doar de dispozițiile cu caracter tehnic, știind că am preferat să așteptăm pentru că un număr de dispoziții, un număr limitat de dispoziții uh, din Tratatul de Lisabona, să așteptăm propunerea Comisiei privind revizuirea trienală, uh, care va avea o sferă de aplicare foarte extinsă. Și știți, domnule președinte, uh, Textul comisiei va fi adoptat, dacă totul merge bine, va fi adoptat de colegiu pe data de 26 mai a acestui an. Deci cred că elementele care îi lipsesc domnului Rivelini acum, mai ales în ce privește declarația de asigurătoare, îi vor fi puse la dispoziție și cred că vor satisface așteptările Parlamentului. Mulțumesc, domnule președinte. Onorevole Gres. Mulțumesc, doamna Gresle. Știu că domnul director general tinde să nu răspundă întrebărilor mele. Vreau să îi atrag atenția asupra faptul că Comisia până acum uh, a făcut uh, afaceri detrimentale față de terți, deși față de noi. Tot uh, tot ce s-a făcut despre, în legătură cu Serviciul pentru Acțiune Externă s-a făcut spre dezavantajul nostru. Parlamentul a fost de acord cu o primă uh, Uh, cu un prim proiect, numai că câtă vreme nu știm cum va arăta serviciul acesta, trebuie să avem grijă să nu facem uh, să nu, facem, să nu luăm niște măsuri la această primă uh, propunere de revizuire pe care apoi să le regretăm și să le dorim anulate la următoarea revizuire. De aceea, Vrem să așteptăm să vedem ce ni se va puse, pune pe masă. Domnule director general, ar fi, ar fi fost foarte interesant dacă în chestiunea declarațiilor naționale, care sunt foarte importante pentru noi, ne-ați fi prezentat ceva la această primă revizuire. În, în prima revizuire, Sigur că dumneavoastră vreți ceva de la noi, în a doua va dori Consiliul ceva de la noi și în al treilea, a treia revizuire Parlamentul va dori ceva să, să între, întreprindă. Deci eu cred că trebuie să așteptăm mai, mai întâi să vedem cum ni se va prezenta proiectul final al acestui serviciu și după aceea să acționăm. Mulțumesc! Mulțumesc și cu asta. Permiteți-mi să trecem la punctul nou al uh, ordinii de zi. Delegația în Grecia pentru de, uh, de mâine 27 până în data de 29 aprilie 2010 această întâlnire de astăzi cu Comisia pentru un schimb de uh, opinii și pentru a asculta din partea lor care ar putea fi uh, punctele cheie de care să ne ocupăm în următoarele zile, uh, de care se ocupe Comisia noastră în Grecia. Uh, am primit uh, material care v-a fost transmis, materialele care v-au fost transmise. Avem patru puncte cheie. Pun, uh, punerea în aplicare sistemului integrat administrativ și de control, sisteme de gestionare și de control pentru programele de fonduri structurale în Grecia, gestionarea fondului de solidaritate al Uniunii Europene în Grecia, independența și integritatea statisticilor uh, din Grecia și chestiune legate de OLAF în Grecia. Acum vom avea un schimb de opinii cu Comisia până la uh, orele 18 și 10 maximum și apoi ultimele 30 de minute cu ușile închise, uh, întâlnirea cu funcționarii OLAF. Da. Acum uh, au cuvântul reprezentanții comisiei. Cine dorește să ia cuvântul, poate să o facă. Mulțumesc. Vă rog. Carlo Petinelli, DG Employment. Carlo Petinelli de la DG Employment. Uh, fac referire la prima din cele trei fișe explicative pe care le-ați primit. În ce privește Fondul Social European, putem spune că nu constatăm aici că să existe vreo problemă deosebită. Toate auditurile pe care le-am efectuat uh, ne-au arătat că uh, ratele de eroare sunt uh, neimportante și că nu existau erori sistemice grave. Autoritățile grecești au fost proactive, ca să spun așa. Am putut colabora cu ele și chiar ele au făcut corecțiunile solicitate de comisie și la programele operaționale grecești Uh, uh, au, s-a ținut cont de raportul anual de activitate DG EMPL. Pentru perioada 2000-2006 am condus 10, uh, am auditat 10 programe operaționale din 20 și problemele au fost minime, cu corecțiunile făcute de autoritățile grecești de aproximativ 14 milioane. Știm că și Curtea de Conturi uh, pentru 2007 și 2008 s-a reunit în Grecia da, e... cu programe pentru programe operaționale, dar nu au apărut eroare din eșantionul DAS și știm noi că nu au apărut nici critici substanțiale pentru aceste probleme de sisteme de control. Același lucru în ce privește perioada de programare a Fondului Social 2007-2013 și aici programele au demarat. Grecia nu era printre statele care au participat la punerea în aplicarea sistemelor de control, totul fusese făcut deja pentru, a, pentru sfârșitul anului 2009, deci lucrurile sunt uh, pe calea cea bună. Um, deci, avem o opinie în general pozitivă, spunem că în cadrul simplificării autoritățile grecești au ales să utilizeze sistemul de declarații de costuri directe pe bază de forfetare și pentru aceasta a trebuit să le cerem eh, explicații suplimentare. Încă suntem în așteptarea răspunsului din partea autorităților grecești. Eh, aici am alături pe colegul, colegul care se ocupă de fondul regional și eh, îi cedez microfonul. Mulțumesc, aș dori să adaug un număr de elemente, să vă atrag atenția Eh, doamne și domnilor deputați, asupra unui număr de elemente. În primul rând, în Grecia există un sistem de gestionare și de control relativ complex. Știți că în Grecia există programe puse în aplicare în cinci regiuni Există 14 programe, deci 5 regionale și 8 sectoriale. Sistemul de gestionare și de control este compus dintr-o autoritate de certificare unică, o autoritate de control unică și din un organism de coordonare pentru gestionare unic. Regiunile și ministerele sunt doar intermediari, deci organisme intermediare. Aș sublinia trei lucruri. În primul rând, Uh, complexitatea sistemului de gestionare și control. Autoritățile din Grecia studiază în acest moment măsuri de simplificare a sistemului, în special pentru asigurarea unei mai bune coordonări și o gestiune mult mai eficientă. Țin să spun sau să reamintesc că punerea în practică a programelor 2007-2008 în Grecia a fost una foarte, foarte lentă. Numai 4% din anvelopa financiară au fost consumate până acum. Și aceasta din mai multe motive, dar în principal este vorba de constrângere legate de finanțele publice din această țară, dar și din cauza complexității sistemului. E vorba de asemenea și natura proiectelor care trebuie să fie puse în practică sau implementate. Un al doilea element demn de subliniat, și anume, există o serie de probleme legate de ajutoarele și subvențiile de la stat. În anii trecuți s-a observat o serie de puncte slabe în gestionarea și controlul ajutoarelor de la stat deci autoritățile din Grecia sunt pe punctul de a pune pe picioare un, proces de moni- proiect, un sistem pardon, de monitorizare și de control al acestor ajutoare și subvenții de la stat. În perioada trecută, Grecia a suferit o corecțiune importantă legată de um, achizițiile publice, 580 de miliarde, pardon, de milioane. FEDER și uh, era vorba în principal de lucrări publice. Putem să spunem că la ora actuală riscurile legate de achizițiile publice este relativ scăzut, însă mai sunt și alte riscuri, după cum spuneam, legate de tot ce înseamnă ajutoare și subvenții de la stat ultimă observație legată de Fondul pentru Solidaritate. Grecia a făcut o cerere, de fapt de șase ori a solicitat acest fond de solidaritate, care a fost uh, inițiat în 2002. Două dintre aceste cereri au fost acceptate. Uh, unul se le, era legat de incendii și, de forestiere și uh, inundații. Uh, celelalte au fost uh, Uh, refuzate. De fapt, din toate aceste cereri, două acceptate, numai una a fost până, acum, până la urmă implementate. Și încă o observație. Autoritățile din Grecia nu au folosit toate resorturile pe care le aveau la dispoziție, în special în ce privește ingineria financiară. Există un fond de investiții care gestionat de Fondul European de Investiții, care este Uh, funcționabil, însă nu a fost utilizat sau exploatat. Deci există o serie de oportunități care nu au fost exploatate suficient, în special pentru susținerea investițiilor, în special pentru IMM-uri, dar și pentru proiecte mult mai ample, în special în ce privește gestionarea deșeurilor urbane. Iată o privire de ansamblu foarte succintă care vizează misiunea în Grecia și fondurile structurale. Grazie. Ci sono altri componenti della... Mulțumesc. Dacă alți vorbitori din partea Comisiei ar dori să intervină, îi rog să o facă. Director General Agiu. Mulțumesc. Director General în Agri, Claude Goguen. Aș dori să atrag atenția asupra sistemului Ajax care se aplică în Grecia. Acest sistem Ajax se aplică de, din 98 în fiecare stat membru și după 10 ani ne-am dat seama că în Grecia acesta nu funcționa. În 2006, în urma acestei constabilit, împreună cu Grecia, un plan de acțiune. Iar în sfârșitul anului 2008 doream să se remedieze această situație. Iar situația care a fost constatată în 2008-2009 a fost următoarea, așa nume că pentru cele patru puncte importante din planul de acțiune, Grecia și-a onorat angajamentele. Cel mai problematic este acel LPAS, Land Parcel Identification System, sistemul de identificare a parcelelor sau terenurilor. Deci, Grecia a făcut noi fotografii, le-a digitalizat, le-a modificat și a identificat fizic pe teren parcelele eligibile și neeligibile. Acest lucru a fost constatat de către noi printr-o misiune în uh, februarie 2009. Am văzut că acest sistem este existent, dar poate fi și aplicat în aceeași măsură. Software-ul există și uh, organizațiile e, uh, implicate, inclusiv sindicatele agricole, puteau să accedeze, să, acce- să accedeze la, aibă acces la acest sistem, să-l folosească. Deci, iată, o reușită. Doamna Fisher-Ball, comisar, a transmis o scrisoare pe care o cunoașteți. Și concluzia este uh, una susținută de fotografii pe care le aveți în uh, anexele din documentul uh, remis două serii de câte trei fotografii. Prima serie, vechiul sistem. În a doua, în galben, aveți uh, noile delimitări și, și parcelele care tot în galben nu sunt eligibile. Iată punctul de uh, plecare a sistemului LPS din februarie 2009 momentul în care se aplică acest sistem, fiecare agricultor trebuie să vină uh, la aceste oficii și să-și identifice singur propria parcelă. Acest lucru care trebuia să aibă loc în primul an al noului sistem trebuia să se finalizeze în mai 2009, 15 mai. Și în anul următor al proiectului, uh, agricultorii trebuia să procedeze la următoarea etapă. În orice caz, mare parte a proiectului a fost deja implementat însă agricultorii în mare parte nu au venit la timp să identifice parcelele. Putem să ne întrebăm de ce nu au făcut-o. Le era teamă de noul sistem? Era vorba de perioada preelectorală, poate că mesajul n-a fost unul suficient de clar, poate că s-a spus că cei care își identifică parcelele nu o să mai aibă ajutoare de la stat. Ehm, poate că nu a deplinit toate condițiile pentru a avea dreptul la ajutoare și subvenții de ce am constatat că în acea uh, etapă uh, acest sistem nu era suficient implementat. În acel moment Comisia a intervenit și a fixat o nouă dată, o nouă scadență, spunând foarte clar, agricultori, dacă nu faceți cele ce trebuie făcute până la următoarea scadență, nu veți avea dreptul la subvenții și fonduri și data respectivă era ianuarie 2010 și după aceea ne-am dat seama că în sfârșit cu noul guvern um, și cu noile structuri uh, existente, sistemul a început să funcționeze. Care sunt primele concluzii? În 2009, noul sistem a început să funcționeze. LPIS însă cu anumite întârzieri. Întârzieri care nu sunt legate de atât de noul sistem ca tare, ci de lipsa de leadership și de viziune din acel moment. Iată, am tras niște concluzii și ne întrebăm dacă, făcând acest bilanț pe 2009, nu cumva vom repeta greșelile și pe 2010. Și iată ceea ce dorim să vedem. O estimare a tuturor parcelelor pentru care agricultorii încă trebuie să se deplaseze la aceste oficii. Unii nu au venit la timp. Unii au venit la birourile respective, însă nu au indicat corect ce trebuia indicat. Pentru că, oricum, lucrurile evoluează de la un an la altul, parcelele însele se modifică. Și să nu uităm nici termenele care au fost stabilite între sfârșitul lui martie și până la mijlocul lui mai, ne-am dat seama că această perioadă era fezabilă pentru toată lumea. Și trebuie spus că Grecia uh, s-a organizat în acest sens, tocmai pentru a ne repeta greșelile din 2009. Și uh, colegii din Grecia au inventat un sistem prin care nu trebuie să mai lucreze cu sindicatele, ci direct cu băncile. Și uh, așa, în, sub eh, imperiul panicii au, vreau să reinventeze roata, așa că am încercat să tragem linie și să vedem cum se va lucra. Eh, eh, S-a hotărât să lucreze, lucreze cu sindicatele pe de-o parte și cu serviciile de resort de cadastru pe de altă parte. Iată cum a început să se acționeze și Grecia a hotărât de asemenea că toate cererile, să zicem, de minore nu vor mai putea fi primite. Deci pentru micile mărunțișuri nu, s-a considerat că nu trebuia să se mai facă mare lucru și să ne concentrăm pe cererile cu adevărat substanțiale. Ce se va întâmpla în continuare? Colegii se vor deplasa pe teren în iunie ca să vadă dacă lucrurile uh, sunt pe roate și lucrurile se întâmplă așa cum trebuie, dar or, în orice caz sistemul uh, este funcționabil, termenele au fost uh, au fost aplicate. Cel puțin așa s-a întâmplat în primul an, în al doilea rând au început să apară probleme și întârzieri pentru că calitatea nu a fost una bună și, în sfârșit, în a treia fază am reușit să facem anumite corecțiuni și, în sfârșit, al patrulea element, vreau să ne asigurăm că gestiunea de ansamblu era una asigurată. Mulțumesc! Mulțumesc. Cine mai dorește să ia cuvântul din partea Comisiei? Mulțumesc, domnule președinte. Sunt șef al Unității Interjuridice Interinstituționale Eurostat și uh, vă prezint pe scurt uh, briefingul preparat, uh, pregătit în legătură cu sistemul statistic din Grecia din punct de vedere al independenței și al integrității acestuia. Știți că evenimentele care au avut loc în octombrie anul trecut la revizuirea datelor statistice în cadrul procedurii uh, de, uh, de revizuiri majore care au fost operate, uh, apoi Consiliul ECOFIN din noiembrie a invitat Comisia să pregătească un plan ce privește previziunile bugetare uh, din Grecia, apoi raportul a fost adoptat în ianuarie și în raport uh, Comisia expune, cred, uh, exhaustiv problemele de metodologie care au fost întâlnite în Grecia. E vorba de două serii de probleme pe de o parte, slăbiciuni de natură metodologic, metodologică și proceduri, proceduri tehnice nesatisfăcătoare din partea aparatului statistic grec și apoi, mai fundamental, pe de altă parte, lipse imputabile, defecte imputabile sistemului însuși, pentru că nu a fost o bună guvernanță a acestuia și nu erau clare uh, uh răs, responsabilitățile între cei care aplicau sistemele statistice, deci uh, responsabilitățile individuale nu erau bine stabilite. Consiliul Ecofin din ianuarie uh, a invitat Comisia să uh, își urm- uh, continue eforturile de cooperare cu autoritățile din Grecia, încercând să consolidăm sistemul statistic grec și a invitat Comisia și autoritățile uh, grecești să prezint un plan de acțiune comun, plan de acțiune care este în curs de elaborare și va fi prezentat Comitetul Economic și Financiar săptămâna viitoare și Consiliul Ecofin, uh, la Consiliul Ecofin va fi prezentat în 18-19 uh, mai. totuși Grecia a făcut multe eforturi între timp, uh, ceea ce s-a tradus prin adoptarea unui, adopția unei noi legi statistice prin care se creează, se înființează noua autoritate statistică în Grecia, în calitate de autoritate independentă, beneficiază într-adevăr de independență din punct de vedere profesional lege aplicată deja din februarie, dar uh, care încă trebuie uh, pusă la punct în privința punerii sale în aplicare. Apoi, uh, Comisia a deschis o procedură de infracțiune față de Grecia față, pentru că s-au uh, revizuit cifrele uh, din uh, octombrie până acum. Vinerea trecută am primit uh, răspunsul autorităților grecești uh, și încă suntem în stadiul în care analizăm un răspuns și apoi aș dori să vă semnalez o inițiativă a Comisiei pentru a consolida puterile Eurostat în ce privește controlul verificarea calității datelor transmise de statele membre în cadrul procedurii de, de deficit excesiv. Și uh, să mă refer la comunicatul Eurostat privind uh, uh datele notificate de Grecia în cadrul acestei proceduri de deficit excesiv, uh, un comunicat publicat joia trecută în care Eurostat face un rezumat al calității datelor uh, uh, furnizate de Grecia. Asta pentru a vă spune că, în ce privește cooperarea cu autoritățile grecești, aceasta este una pozitivă și se dorește o consolidare instituțională a aparatului statistic grec și vizita delegației dumneavoastră va fi ocazia să verificăm uh, um, colaborarea, buna colaborare cu autoritățile grecești, cel puțin în acest domeniu. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, doamna Gresle, acum. Ascultând lucrurile astea cât de frumos sună, practic nici nu mai trebuie să ne ducem în Grecia. Cel puțin așa sună. Ceea ce s-a întâmplat în Grecia pentru Europa este o catastrofă de dimensiuni absolut uh, incomensurabile. Și am discutat cu multă lume în Germania și am fost întrebată de ce și cum a putut să dureze timp de 13 ani să se afle această situație, să ajungem în, în situația în care o, această, o, o astfel de situație se se întâmplă. Ehm, vreau să întreb care este atitudinea noastră ehm, ehm, se spune că Grecia va rămâne la o, la o cotă sub 3,5%. Eu am oarecare îndoieli. Știu că, știu că fără dumneavoastră aceste progrese care sunt acum consemnate mai recent, nu s-ar fi făcut. Și eh, sigur că contribuția doamnei Fisher-Boll este esențială. Vedem așadar că o acțiune decisă din partea Comisiei arată re- eh, rezultate. Eurostat eh, a făcut acum în ultimul timp foarte, foarte mult și, și vreau să întreb uh, chiar reprezentantul Eurostat de ce rezervele noastre nu au fost făcute uh, publice. Pentru că înțeleg că ați avut rezerve tot acest timp, dar nu înțeleg de ce nu s-a luat nicio fel de măsură până acum. Și în ce privește reprezentantul Direcției uh, Generale pentru Dezvoltare, vreau să întreb de ce până în 2009 directorul general nu a luat nicio măsură în această privință. Mulțumesc, domnul Odi. Da, Aș răspunde la ultima parte a comentariilor legate de calitatea datelor statistice. Pe mine, cuvântul chiar statistici mă deranjează puțin. Așa, aș vrea ca lumea să înțeleagă despre ce este vorba. Este vorba de informații financiare până la urmă. Există organisme care se ocupă cu statisticile, Eurostatul, nu? Care apare peste tot, însă în Uniunea Europeană avem o problemă a calității informațiilor financiare publice. Am și spus deja aici, în această incintă, că oamenii ce în ce mai mult au senzația că spațiul public este prost supravegheat. N-aș face o comparație deplasată, însă mă gândesc că da, ne concentrăm pe Grecia pentru că are un deficit așa de mare, însă sunt sigur că dacă am merge și am face o anchetă asupra conturilor privind informațiile financiare publice din toate statele membre, inclusiv cel din care provin eu, am avea mari surprize. Așa că, iată, surprize. Sunt surprins că în acest document nu apar deloc uh, Uh, curțile de conturi naționale. E vorba de informații financiare care, bineînțeles, uh, sunt susținute de statistice financiare, dar nu există niciun fel de informații financiare globale care să fie însoțite de certificate de audit din partea organismelor de, de conturi naționale care să spună că sunt fiabile chiar dacă autoritatea respectivă din Grecia este un organism independent. În al doilea rând, mă surprinde faptul că Uh, trebuie să spun că nu Parlamentul este cel care pune acest lucru pe picioare, ci este resortul parlamentelor naționale care controlează. Deci trebuie o mai mare cooperare între Parlamentul nostru și cele naționale pentru o mai bună informare uh, privind informațiile financiare publice ca și pentru mai bună gestionare a sistemului financiar din Europa. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Liberațchi. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu interes uh, prezentările făcute, am citit uh, măcar uh, printre rânduri și textele care ne-au fost puse la dispoziție și am rămas cu impresia că criza de fond din Grecia practic nu este încă percepută sau că nu uh, nu apreciem încă la adevărata sa dimensiune această criză. Mă întreb care sunt lecțiile pe care trebuie să le învățăm noi, europenii și noi, Parlamentul European, din această situație. Pentru că și noi, și Consiliul, și alte instituții am fi putut, poate, să uh, decelăm mai rapid această situație uh, negativă înainte ca această situație să degenereze într-o criză de o astfel de amploare. Și ă, mă întreb cum am putea noi, din partea Comisiei Cont, să contribuim la prevenirea, preîntâmpinarea astfel, unor astfel de situații. Mulțumesc. Domnul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte. Trei întrebări, dacă îmi permiteți adresate colegilor de la comisie. Poate că n-am înțeles eu bine, dar mi-am notat că în politicele regionale au fost făcute în mod eronat plăți în, valoare de 580 de milioane de euro Uh, apoi s-a făcut o, și o afirmație în legătură cu rambursarea acestor sume uh, primite în mod uh, incorrect. Vreau să întreb, într-adevăr este vorba de această cifră? Dacă da, atunci s-a început rambursarea acestor sume și în ce măsură s-au recuperat aceste sume? Pentru că pentru că trebuie să știm dacă până la urmă avem de-a face cu un alt deficit de jumătate de miliard din bugetul Greciei sau vorbim de, de, de bani care până acum nu au fost atinși? O a doua întrebare este adresată Eurostat. Experiența mea este oarecum comparabilă cu cea a doamnei Gresley. Poate că mm, este până la urmă o problemă tipic germană, ehm, pentru că mă refer de fapt la atmosfera de pe străzile germane, unde se spune că poate că am am, am greșit atunci când uh, am inclus uh, Grecia într-un anumit club. Uh, este vorba până la urmă de, de, de posibilitatea de a decela înainte de degenerarea într-o criză a acestor situații. Și mă întreb cum, cum putem noi să potri, contribuim la acest lucru. Și în al treilea rând am citit, mi s-a tras atenția, de fapt, asupra unui articol publicat în presa germană, conform căruia Eurostat ar fi atras atenția încă de vreme asupra situației dificile din Grecia. Se pare că Eurostat așadar și-a făcut temele, dar niciodată aceste informații nu au fost urmate de reacții politice. Și vreau să întreb de aceea reprezentantul Eurostat în ce măsură au existat astfel de reacții politice la situațiile pe care dumneavoastră le-ați prezentat. Și ultima întrebare se, este o continuare a celei formulate de domnul Liberațchi. Când citez ziarele, înțeleg că nu doar Grecia are probleme de deficit bugetar atât de mari, există și alte state, uh, de la fondat, cofondatoare ale Uniunii Europene până la uh, Uh, alte state care și ele sunt membre de destul de multă vreme în Uniunea Europeană și atunci uh, trebuie să mă întreb dacă într-adevăr așa este, care sunt mecanismele noastre de, de anticriză, care sunt mecanismele noastre de combatere a acestor abateri și devieri uh, eu cred că dacă există undeva o tulburare, atunci putem să o putem să facem, uh, cel mai simplu lucru este, de fapt este să constatăm în mod oficial și public această chestiune și în Germania suntem de altfel în, în faza în care uh, parcurgem un astfel de proces de conștientizare. Uh, dar vreau să întreb, care este mecanismul de prevenție a, a, a acestor situații de criză la, la nivelul Comisiei? Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul reprezentanților comisiei, uh, spun și eu, față de cele spuse de domnii Liberațchi și Gaier, e vorba de o finanțare publică inteligentă care trebuie să existe în Grecia, pentru a, uh, inclusiv pentru a rezolva problema incendiilor uh, criminale de anul trecut. Apoi, în ce privește prevenția, lucru foarte important, există catastrofe uh, care nu sunt naturale, ci e vorba de incendii criminale. Și aici și în cadrul prevenției e foarte importantă activitatea Comisiei, dar și cea a statelor membre. Vă rog acum, cine dorește să răspundă din partea Comisiei și apoi trecem la ultimul punct, și anume Olaf. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O să insist asupra tot ce înseamnă agricultură și Ajax. Doamna Gresla ne-a întrebat dacă avem cumva rezerve. Este foarte clar că riscul pe care îl avea Grecia la un moment dat nu era unul de ordin financiar. Din punct de vedere al curții de conturi, se excludeau toate fondurile care nu trebuiau să fie percepute. Așa că E vorba de a, refuzul uh, de a plăti acei 580 de milioane, 620 de milioane de euro. Astăzi avem 950 de milioane din euro care nu fac parte din, financia, din uh, finanțări. Nu era vorba de un risc financiar și un risc de reputație. Cum ar arăta reputația Comisiei dacă își permite să coopteze un membru care nu a reușit în 10 ani să corecteze un sistem atât de important? Iată rezerva. În 2009 am constatat într-adevăr punerea pe picioare a sistemului despre care am vorbit, atunci ne-am retras și rezerva. La rând, doamna Gresla ne-a întrebat despre marja de eroare. Ne-a spus că este mult peste 3%. Statisticile însă demonstrează contrariul. Ce este important este uh, marja de eroare random, care este la 0,6, 1,6. Dacă aleatorie. Și dacă includem aici și controlul privind analiza riscurilor, ajungem la 3,9, dar nu aceasta este baza de plecare. Eh, baza de plecare trebuie să fie eh, rata aleatorie, care este 1,61, mai precis, și această cifră a fost de altfel confirmată de organismul de certificare care își pune și de acordul asupra statisticilor. Domnul Izberatski a întrebat ce putem să facem pentru a lansa dezbaterea și pentru a identifica problemelor. Dacă vă uitați la raportul făcut de directorul general de care aparțin, vedeți o analiză stat cu stat și opinia noastră în ceea ce privește sistemele. Sunt ele eficiente sau nu? Și se identifică problemele. Când problemele sunt grave, emitem rezerve. Avem două rezerve importante, Ajax Bulgaria și Ajax România pentru că sistemele nu sunt încă suficient de eficiente în aceste țări și, prin definiție, am stabilit un plan de acțiune cu aceste țări pentru a corecta situația în următorii de ani. Vă mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Da, vă rog, da, mulțumesc, domnule președinte. În ce privește observația conform căreia or, la rădăcina problemelor stă calitatea informației financiare dar ca răspuns la întrebarea dacă avem capacitatea de a ne da seama dinainte că se vor produce astfel de situații și în alte țări, încă o dată doresc să subliniez pe de o parte că sunt de acord cu aceste remarci, Eurostat nu face altceva decât că a, a, furnizează informații statistice și în cadrul documentului Comisiei și măsurilor luate pentru a consolida ă, ă, puterile de tip audit ale Eurostat în contextul procedurii de deficit excesiv Uh, puterile de investigare uh, extinse merg dincolo de statistică. Vizitele metodologice uh, care se efectuează sunt misiuni în care facem o examinare extinsă a datelor Mm, care stau la baza datelor notificate, e vorba doar de informații statistice, dar noi vrem să mergem mai departe, să ajungem la datele sursă. Deci, eh, sigur, ăsta este și obiectivul propunerii, să mergem, să trecem dincolo de informație statist, informațiile statistice, să ajungem la informația brută, informația financiară. Acesta este obiectivul eh, propunerii făcute de comisie. Uh, și de ce n-am ținut cont de rezervele exprimate de Eurostat? De ce nu s-a ținut cont de aceste rezerve? Pe de o parte, Eurostat a spus totdeauna lucrurilor pe nume. Dup- ă, din 2005 încoace, Eurostat, <coughs> Eurostat a emis numai puțin de 5 rezerve privind datelor, datele furnizate de Grecia și a făcut ă, cam o duzină de emisiuni misiuni metodologice și de dialog în Grecia, Așadar, consider că întrebarea asta trebuie adresată mai degrabă Consiliului, dar cred că trebuie subliniat totuși că e vorba întotdeauna de chestiuni care fac obiectul unor discuții permanente între Eurostat și autoritățile din domeniul statistic din Grecia și care întotdeauna sunt examinate atent uh, și cam astea sunt elemente uh, răspunsului meu. Mulțumesc! Da, vă rog. Concernant les questions sur la politique régionale, euh, bon. În ce privește politica regională, două observații. Doamna Gresla a întrebat despre bugetul 2009 și dacă s-au emis sau nu rezerve din partea Directoratului Politică Regională. Însă, având în vedere sau având în vedere gradul uh, destul de scăzut de implementare și apoi ce se întâmplă cu auditul din partea autorităților grecești față de cele al curții de conturi. Toate acestea s-au întâmplat um, pe marginea tranzacțiilor financiare din perioada vizată. Aș dori să spun că în urma corecții, corecțiunii uh, financiare legate de achizițiile publice, Grecia și-a îmbunătățit semnificativ sistemul intern de control și astfel, chiar la sursă, am reușit să identificăm problemele și să le rezolvăm. Probleme sistemice. Pe anul 2006, Grecia continuă pe baza deciziei din 2005 să aplice o marjă de corecțiune 10% în tot ce înseamnă achiziții publice. Deci, acest lucru se întâmplă de-a lungul um, văzând și făcând și uh, acest proces va continua până la sfârșitul acestui an. Deci există acest sistem corectiv care funcționează în Grecia atât din partea autorităților de certificare, cât și din partea uh, organismelor de control uh, al programelor structurale însă nu putem să amestecăm recuperările de perioada precedentă și banii care au fost cheltuiți pe exercițiul 2009, adică un miliard, bani pentru care nu s-au emis uh, rezerve și nu există deficiențe majore ale sistemului. Vă mulțumesc! Non ci sono altri interventi da parte della Commissione. Bine, dacă uh, com, reprezentanții Comisiei și-au încheiat intervențiile, haideți să